Nous reprenons notre séance. Reluăm ședința noastră. Séance était à huis clos. Prima parte a ședinței a fost uh, organizată cu ușile închise. Am ascultat mărturiile unor uh, invitați care au preferat această formă de organizare. În următoarea oră și jumătate vom asculta mai multe mătorii din partea unor membri ai Consorțiului Internațional al uh, Jurnaliștilor de Investigație. Fabio? Vreau să corectez o informație. Avertizorul din Franța ne-a spus că își dorește să facă o declarație publică. Prin urmare, trebuie să fi fost o neînțelegere pe undeva și aș vrea ca această neînțelegere să fie clarificată. Domnul președinte, dragă Fabio, vei obține această clarificare. E bine, acordul încheiat între secretariat și interesați prevedea la cererea invitațiilor noștri ca or, a ședința să fie organizată cu ușile închise. Am pus această întrebare la venire celor doi invitați care au confirmat acest acord. Bine, acum oricine poate să-și schimbe părerea și oricum cei doi invitați ai noștri au putut să se întâlnească cu reprezentanții mass media și au putut să facă declarațiile publice pe care doreau să le facă odată ce au ieșit din sală. Prin urmare, nu cred că am putea fi mai transparenți de atât. Bun, din această dorință de a fi cât mai transparenți cu putință, vreau să le urez bun venit la o ședință de data aceasta cu ușile deschise și mai mult decât atât difuzată în direct pe site-ul Parlamentului European la pagina comisiei noastre speciale. Deci vreau să urez bun venit unui grup care reprezintă Confederația Internațională a Jurnaliștilor de Investigație, domnul Cleric Sperin, domnul Brooks, domnul Cunax și domnul Bove. Le urăm bun venit celor cinci invitați și, după cum am făcut uh, în ședința anterioară, mai întâi de toate le voi pune, le voi da cuvântul raportorilor care vor avea posibilitatea de a adresa întrebări și mai apoi invitații noștri au uh, desemnat doi purtători de cuvânt care vor uh, lua cuvântul în numele grupului și mai așadar, fiecare dintre acești purtători de cuvânt vor putea să intervină, uh, dar îi vor ruga să fie cât mai subcinți cu putință pentru a putea avea un schimb îndelung de opinii. Începem de data aceasta cu Eliza. Mulțumesc foarte mult, vreau să vă mulțumesc pentru prezența în, la ședința noastră, la audiera noastră. Contribuția noastră este esențială pentru noi. Rezultatele anchetelor demarate de către dumneavoastră au fost foarte importante pentru noi și vreau să vă mulțumesc pentru curajul de care ați dat dovadă pe parcursul anchetelor demarate. Acum, aș vrea să aflu de la dumneavoastră Uh, dacă informațiile pe care le-ați obținut au fost publicate deja sau doriți să continuați anchetele. Și vreau să vă întreb dacă aveți nevoie de vreun ajutor din partea noastră a politicienilor, astfel încât dumneavoastră să puteți uh, continua cu și mai mult aplom decât până în momentul de față. În Europa avem de-a face cu cazuri uh, ilegale și uh, uh, acestor cazuri ilegale li se adaugă și dilema morală implicată de majoritatea dintre aceste cazuri și tocmai de aceea, dat, dat fiind acest paradox, vreau să vă întreb cum anume credeți că noi am putea, practic, îmbunătăți uh, mediul la nivel european? Cum am putea reconcilia cele două părți? Mai apoi vreau să vă întreb uh, cum anume considerați că arată într-adevăr mediul fiscal în Europa. Avem obișnuiții, suspecții obișnuiți, pe care îi știm cu toții, dar vreau să vă întreb dacă nu aveți cumva dumneavoastră mai multe detalii cu privire la alte companii care care încalcă regulile fiscale și care este uh, situația paradisurilor fiscale din punctul dumneavoastră de vedere. De asemenea, Vreau să vă întreb care sunt sugestiile pe care le puteți, ni le puteți face nouă. Iată, noi avem acest raport, organizăm această audiere, dar și pe viitor vom continua uh, să ne, apli- să ne aplicăm atenția asupra diferitelor detalii care țin de evaziunea fiscală. Vreau să vă întreb care, tocmai de aceea, care sunt sfaturile pe care ni le-ați putea da dumneavoastră, pentru că suntem interesați de a vă avea ca parteneri în uh, lucrările noastre. Mulțumim, domnul Toirer. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Mai întâi de toate, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că Eram chiar lângă avertizoare în momentul în care colegul Fabio a interpelat-o și am auzit și eu, într-adevăr, că doamna din Franța a declarat că ar fi uh, fost dispusă să depună mărturie și în public. Deci și eu vreau o clarificare. Trecând acum la noua noastră ședință, dați-mi voie să le urez bun venit acestor uh, invitați de marcă pe care, care ni s-au alăturat. Datorită eforturilor lor, uh, domniile lor au reușit să devo- devoaleze o serie de cazuri de planificare fiscală a agresivă, de eludare fiscală agresivă care permite marilor companii să uh, scadă uh, baza lor de impozitare extraordinar de mult, până la 1% sau chiar 0%, în timp ce IMM-urile pe care le cunoaștem cu toții sunt uh, cât se poate de dornice să își achite uh, taxele și impozitele. În acest context vreau să vă întreb dacă în analiza documentelor care v-au ajuns în fața ochilor, uh, deci dacă în aceste documente există o serie de informații care, din punctul dumneavoastră de vedere, nu ar nu au fost deja analizate de către autorități. Dumneavoastră ați analizat mii și mii de uh, pagini, unele dintre ele le-ați și publicat, dar vreau să vă întreb ce anume a fost legal, ce anume a fost ilegal și care este problema legată de modelele legale. Și în acest context nu putem să nu ne referim și la rolul statelor membre nu Comisia Europeană sau parlamentele europene au uh, împiedicat statele membre și administrațiile fiscale la nivel național să colaboreze mai bine între ele. De ani și ani de zile însă, iată, uh, statele membre nu reușesc să colaboreze mai bine între ele. Iată de ce vă întreb unde anume ar trebui să înceapă legiuitorul. Cum judecați uh, rolul uh, consultanților uh, pe afaceri? Cum anume evaluați noastră rolul statelor afectate? Și în ultimul rând, problema avertizorilor, protecția informatorilor și a martorilor. Tocmai am auzit două două experiențe legate de soarta care, cărora li se le sunt uh, lăs, lăsat, îi sunt lăsați avertizorii. Deci tocmai am aflat, uh, am primit două astfel de mărturii. Este absolut inacceptabil ca un avertizor care oferă unui stat uh, informațiile de care are nevoie să poată fi închis într-un alt stat din pricina faptului că ar fi comis o infracțiune. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb pe dumneavoastră ce anume trebuie să facem pentru a-i proteja mai bine pe avertizori ce anume trebuie să facem pentru a uh, crește de asemenea gradul de stimulare a celor care pot devoala, iată, uh, infra- infracțiuni atât de periculoase. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumim, stimați colegi. Le dau cuvântul pentru vreo 10 minute purtătorilor de cuvânt ai uh, invitațiilor noștri. Mai apoi vom avea o, un schimb de opinii. Bună ziua, mulțumesc. Eu am început să anchedez în uh, vara anului 2011 toți interlocutorii mei vorbeau despre planificarea fiscală agresivă, despre optimizare fiscală ca fiind practici uh, legale. Se spunea că aceste practici uh, sunt uh, legale, dar nu sunt prea, prea morale. În acest context am cercetat multe lucruri legate de deciziile fiscale. Am primit o serie de informații pe tema aceasta și am aflat că Luxemburgul, pe vremea aceea, de cel mai bine la capitolul uh, decizii fiscale și pe baza aceasta mi-am început uh, uh, ancheta. În mai 2012, pe baza anchetelor, uh, pe baza rapoartelor pe care le-am putut obține, am uh, oferit publicității pe France de o primă, rezultatele unei primi, prime anchete. Documentele pe care le-am obținut arătau cât se poate de clar că montajele existente erau foarte artificiale și nu aveau drept obiectiv decât scăderea Uh, poverii fiscale pentru companii. Pentru prima dată, iată, aceste decizii fiscale au fost uh, făcute publice și uh, în cadrul unei conferințe sau în afară de o conferință de presă ținută de ministrul finanțelor din Luxemburg la câteva zile după uh, reportajul de pe France 2, nu s-a mai întâmplat nimic altceva. La câteva zile după aceea am mai prezentat un reportaj pe France 2. Nicio reacție, nici în Franța, nici la nivel uh, european. În noiembrie 2014 am avut scandalul LuxLeaks, uh, și acesta, iată, a fost momentul în care, dintr-o dată, subiectul acesta foarte important a intrat în atenția opiniei publice. Cred că comisia în care ne aflăm este practic o consecință a scandalului din 2014. Sunt foarte încântat că, iată, am fost invitat alături de colegii mei pentru a depune mărturie. De la bun început vreau să spun că regret faptul că Parlamentul European nu a putut merge până la capăt uh, prin uh, instituirea unei comisii de anchetă care să dețină toate instrumentele necesare. O comisie de anchetă care fusese dorită la început. Eu cred că cetățenii europeni meritau această comisie și miza situației cerea de asemenea o asemenea comisie de anchetă. A fost invitat, invitat uh, cu câteva luni în urmă pentru a participa la această audiere uh, în calitate de jurnalist. Pe 23 aprilie, în Luxemburg, am fost pus sub acuzare din pricina activităților mele de jurnalist. La două zile după aceea, ministrul de finanțe a, a decis schimbarea automată a deciziilor fiscale, care uh, în forma lor nouă trebuie să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016. Uh, ministrul de finanțe luxemburghez uh, spune că va face tot ce este în putință pentru ca directiva să fie pusă în aplicare cât mai curând cu putință. Iată, acesta este cazul, contextul în care vin în fața dumneavoastră, este un context particular, nu pot să vorbesc despre fondul fondul dosarului în care sunt implicat. Dar vreau să răspund la uh, întrebările care mi-au fost puse și profit de ocazia aceasta pentru a atrage atenția asupra riscurilor care planează asupra avertizorilor și asupra informatorilor, care atrag atenția asupra asemenea, unor asemenea cazuri și uh, jurnaliștii nu fac, uh, nu, nu sunt excluși. Iată, se pare că nu sursele problemei sunt anchetate, ci din potrivă cei care pun uh, Uh, sare pe rană și atrag atenția asupra celor ce se întâmplă. Aici la Bruxelles uh, se pun uh, la cale o serie de legi care practic nu, protej, nu protejează în niciun fel jurnaliștii sau avertizorii. Aceste proiecte de lege au fost create până de curând fără ca actorii implicați să fi fost consultați pentru a ne asigura că jurnaliștii și avertizorii sunt protejați. Se pare că, iată, pornind de la exemplul LuxLeaks, Uh, noi, practic, nu am relevat niciun fel de infracțiune, infracțiune. Sistemul pare să fie legal, prin urmare, iată, nu înțeleg de ce suntem trași la răspundere. Iată, acesta este uh, contextul în care ne aflăm, foarte periculos pentru noi toți. Îi voi da cuvântul acum lui uh, domnului Brooks, care m-a ajutat să înțeleg schematica aceasta foarte complicată a activităților din Luxemburg. Mulțumesc! Domnul președinte, mulțumim. Domnule Brooks, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, lucrez în uh, Regatul Unit pentru Private Eye, uh, o revistă pe numele său uh, Private Eye. Am uh, fost și inspector fiscal până în uh, 2012 și de aici uh, activitatea mea de jurnalist în acest domeniu. Iată, aveam experiența necesară pentru a înțelege ce se întâmplă într-adevăr. Uh, deci haideți să vorbim despre Luxemburg. Care e marea problemă? Luxemburgul uh, se uh, prezintă ca o autoritate uh, foarte rațională, dar acționează de fapt ca un fel de paradis fiscal în sânul european, Europei, un paradis fiscal care uh, Uh, este chiar mai periculos decât alte paradisuri fiscale. Care sunt avantajele acestui paradis fiscal? Uh, ei bine, are acces la o serie de state membre ale Uniunii Europene și state membre OCDE și are o serie de acorduri fiscale încheiate cu diferite state din uh, afara lumii. Ce înseamnă aceste acorduri? Înseamnă că um, o serie de companii străine își pot stabili uh, baza fiscală în Luxemburg, asta făcând practic uh, sau ducând practic la uh, eludarea responsabilităților fiscale pe care le au în statele în care creează fondurile respective, obțin profitul respectiv. Iată, așa ceva s-ar întâmpla în insulele Caiman sau este ceva la ordinea de zilei, dar nu ne-am așteptat să se întâmple același lucru și în Luxemburg. Toate documentele pe care, pe care le-am uh, putut revela în contextul scandalului LuxLeaks ne arată clar că, iată, Luxemburg face tot ce îi stă în putință pentru a ajuta companiile străine să nu plătească nimic. Bineînțeles, există rate uh, Uh, fiscale și există un sistem fiscal în Luxemburg, însă aceste companii sunt ajutate practic să eludeze până și uh, regulile și uh, legile în vigoare în Luxemburg. Prin urmare, aceste societăți nu trebuie să plătească nici măcar nici măcar minimul taxelor și impozitelor din Luxemburg și uh, obiectivul final al tuturor acestor scheme nu este acela decât uh, acela de a reduce uh, practic obligațiile fiscale la zero. E greu să cercetezi acest sistem. E greu până și pentru Comisia Europeană să cerceteze ce anume se face de ce spun asta? Pentru că aceste scheme, până la urmă, nu sunt rezervate doar uh, anumitor companii, ci sunt la dispoziția tuturor companiilor atâta timp cât acestea pot să plătească. Cu cât ai mai mulți bani, până la urmă, cu atât poți negocia o bază de impozitare mai mică și am văzut, practic, uh, o schemă a tuturor uh, marjelor fiscale pe care le pune la dispoziția companiilor Luxemburg. Um, și uh, vedem că cu cât cifra de afaceri este mai mare, cu atât impozitul reușește să scadă. Ce putem face? La, pe plan internațional, în momentul de față, avem inițiativa OCDE cu privire la erodarea bazelor fiscale. Dar, bineînțeles, inițiativa aceasta este foarte complexă. OCDE încearcă să facă ce poate, dar o astfel de inițiativă uh, Um, se bazează pe uh, respectarea atât pe plan intern cât și pe plan extern a tuturor recomandărilor făcute în cadrul inițiativei, uh, respectarea uh, acestor recomandări de către statele membre, respectiv companiile um, active în aceste state membre ale OCDE. E greu să se întâmple într-adevăr lucrurile acestea în momentul în care se vor pune în, sau vor mai trece mulți ani în, înainte ca aceste recomandări să fie acceptate și aplicate de absolut toată lumea. Raportorii mă, întrebam, mă întrebau ce poate Parlamentul European să facă, ce, ce poate să facă la nivel european. Eu m-am gândit așa automat la vreo trei domenii esențiale în care ar trebui să se acționeze. În primul și în primul rând ar trebui să se ofere mai multă protecție avertizorilor uh, Uh, care atrag atenția asupra chestiunilor de interes public. Asta au făcut Eduard și uh, avertizorul lui. În al doilea rând, trebuie să se publice, practic, uh, acordurile fiscale încheiate la nivel european. Acestea trebuie să fie transparente, societățile ar trebui să fie numite, dar nu neapărat. Și în al treilea rând, dacă OCDE-ul nu vine cu o soluție complexă pentru această problemă, cred că măcar uh, la nivel european s-ar putea stabili niște sancțiuni împotriva celor care, practic, nu fac nimic altceva decât să aducă prejudicii, prejudicii unor state membre sau uh, state din afara Uniunii Europene. Aceste sancțiuni ar putea fi de natură fiscală, Spre exemplu, în cazul în care Luxemburgul este uh, infractorul, atunci companiile care se bucură de paradisul acesta fiscal ar trebui să fie obligate a nu-și mai putea retrage liber banii de acolo. Acesta fiind un singur exemplu. Dar sancțiunile sunt importante. Uh, tot ce am văzut până în momentul de față ne arată cât se poate de clar că importantă și esențială este transparența, în primul și în primul rând. Et en particulier... Domnul președinte, mulțumim, mulțumim foarte mult pentru aceste propuneri deosebit de concrete. Cred că aveți dreptate când spuneți că, iată, există două niveluri de acțiune posibilă, posibile și trebuie să acționăm la ambele niveluri. În primul și în primul rând, la nivel mondial, pe baza recomandărilor OCDE, și mai apoi putem acționa la nivelul european, la nivelul Uniunii Europene. Și aici este problema. Uniunea Europeană este uh, un spațiu al solidarității. Și dacă am permis crearea unui sistem în care uh, unele state prejudicează în, în contextul acesta fiscal alte state și deci, pornind de la acest, această solidaritate, iată, avem acest caz al prejudiciului adus între membrii și acestui prejudiciu îi se mai adaugă și dimensiunea mondială. E cu atât mai complicat. Mulțumesc acum, le dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice care vor face comentarii și vor adresa întrebări, iar dumneavoastră veți putea mai apoi răspunde după cum doriți. În numele PPE, Începe domnul Frank Angel. Mulțumesc, domnule președinte. Aș spune că, până la urmă, peste tot uh, jurnaliștii sunt puși sub semnul întrebării și aceasta înseamnă că serviciile de inteligență și politice nu sunt destul de dezvoltate și îmi pare rău că se întâmplă așa, chiar dacă nu regret, și aici poziția mea este diferită față de prezentările făcute aici, că în măsura în care cineva încalcă legea divulgând informații care n-ar trebui să fie făcute publice, nu se poate ca justiția să ignore acest lucru ca și cum nu s-ar fi întâmplat niciodată. Însă, așa cum am spus, cred că este de-a dreptul o prostie să-i urmărești pe jurnaliștii care nu fac decât să-și facă munca atunci când consideră că o fac, pentru că, bineînțeles, e vorba aici de o interpretare subiectivă a conceptului de interes public. Există unele persoane care fac uh, multe critici uh, pentru că lucrurile sunt bine făcute, dar nu ne putem opri aici, uh, nici dumneavoastră, nici noi. Trebuie să mergem mai departe și aș vrea să vă întreb dacă în acest context, în contextul și în situația globală pe care o cunoaștem și anume o concurență feroce pentru a atrage companiile naționale, există propuneri uh, mai interesante decât cele pe care le-am auzit până acum și Europa nu poate doar să uh, închidă uh, centrele financiare, bursele, de exemplu, pentru că ele vor rămâne în altă parte și, de exemplu, aceasta ar uh, putea fi în beneficiul Shanghaiului. Dacă uh, Um, Europa ar începe, ar începe această vânătoare de vrăjitoare, să zicem, față de centrele financiare. Și vreau să vă întreb care ar fi poziția noastră comună care să fie în beneficiul tuturor pentru ca noi să rămânem um, la un nivel bun concurențial și pentru a menține marile companii multinaționale și a le impune și o anumită tendință etică uh, pentru a alege Europa drept sediu, chiar dacă, și așa mai departe, chiar dacă le se oferă alte condiții mai bune în altă parte. Mulțumesc și acum în numele grupului S și D, domnul Cofud. Thank you so much. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc asemenea pentru prezentările dumneavoastră excelente și, în primul rând, aș vrea să spun domnului Peran că simplul fapt că Luxemburgul a, v-a acuzat pe dumneavoastră, a prezentat capete de acuzare împotriva dumneavoastră din cauza LuxLeaks, cred că ar fi de neacceptat ar trebui să existe o regulă prin care comisia, de exemplu, dacă ar face o astfel de anchetă, atunci țara anchetată n-ar trebui să poată imputa aceste lucruri unui jurnalist, pentru că mi se pare de-a dreptul de nesusținut o astfel de poziție și este un adevărat scandal faptul că Luxemburgul v-a adus în instanță pe dumneavoastră pentru că, practic, libertatea mass media și a presei este pusă în pericol și este un atac față de valorile noastre fundamentale, față de valorile societății noastre care trebuie să se bazeze pe statul de drept și pe dezvăluirea um, practicilor uh, uh nepotrivite la nivelul autorităților. Deci, acest lucru trebuie să nu fie posibil pe viitor. Dacă comisia închetează uh, o situație, atunci statul respectiv nu ar trebui să aibă posibilitatea să acționeze în instanță o persoană așa cum a făcut-o cu dumneavoastră. În al doilea rând, cum putem să-i asigurăm pe avertizori? De asemenea, cum putem proteja sursele pe care dumneavoastră le aveți, care lucrează la nivelul instituțiilor, a companiilor? Aveți idei, aveți sugestii cum putem să-i protejăm și ce fel de stimulente putem să le oferim pentru ca aceștia să dezvăluie informațiile pe care le dețin, care este experiența dumneavoastră în acest domeniu. Și o întrebare mai degrabă pentru domnul Brooks. Dumneavoastră ați adus un element esențial în această dezbatere. Uh, una dintre țările pe care ați descris-o, Luxemburgul, este un membru de plin al tuturor instituțiilor europene și ei oferă o protecție, o garanție a uh, tratatelor. Deci, aș vrea să vă întreb ce fel de sancțiuni sau ce posibilități de sancționare ar trebui utilizate dacă o țară precum Luxemburgul își utilizează poziția sa, practic, statutul său, pentru a aplica astfel de practici, pentru a ajuta companiile să evite plata impozitelor, deci pentru a încuraja activități criminale, pentru că practic se evită plata impozitelor în țara de origine. Aș aprecia dacă mi-ați dat mai multe idei în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. La ultima întrebare, cred că mai degrabă noi ar trebui să răspundem. Acum, din partea grupului ECR, domnul Krasnodevski. Da, mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, voi vorbi în poloneză. I could also in German, but... Uh... Aș putea să o fac și în germană sau în engleză, dar uh, și poloneza este o limbă oficială. Mm, tu Mulțumesc. Aș vrea să subliniez în primul rând cât de importanți sunt jurnaliștii de investigație în domeniul penal. Faptul că valorile democratice sunt practic susținute și pentru a urma comentariilor făcute de colegii mei, vreau să vă întreb dacă nu cumva trecem acum printr-o adevărată criză a a acestui jurnalism informațional. Spun asta pentru că de multe ori activitatea dumneavoastră este de-a dreptul excepțională. Avem multe situații de genul celor pe care le-ați prezentat. Și întrebarea pe care mi-ar, mi plăcea să vă pun este să vă întreb care sunt presiunile mai concret care sunt făcute asupra dumneavoastră. Dacă aveți probleme, de exemplu, pentru a publica materialul de care dispuneți în mass media, în mass media obișnuită ce se întâmplă cu sursele de informații. Aș vrea să știu dacă în cadrul acestui jurnalism de investigație nu ar trebui ca uh, Parlamentul European să-l trateze ca o meserie mai specifică. O a doua chestiune la care s-a referit și domnul Toirer este rolul statelor. Pentru că statele membre sunt văzute oarecum ca victime și activiști în același timp. Statele membre încearcă să se protejeze față de aceste informații. Însă vreau să vă întreb dacă există o, o oarecare impotență din partea statelor membre de a face față unor astfel de practici în urma dreptului internațional. Poate că ar trebui să privim lucrurile un pic și din partea cealaltă, și nu doar să subliniem aceste practici, deși ele, bineînțeles, pot fi practici uh, legale, dar nu și foarte etice pentru unele companii, și mă întreb dacă n-ar trebui să vorbim și de această imposibilitate de a reacționa față de uh, capitalurile mari. Doamna Coral, vă rog. Da, mulțumesc că am să vorbesc în uh, olandeză, dacă îmi permiteți. Aș vrea să mulțumesc uh, invitațiilor de astăzi pentru vizita lor și pot să vă spun că uh, analiza dumneavoastră este impresionantă din punct de vedere a calității informației și a volumului acesteia. Însă aș dori să avem mai multe informații pentru că în cadrul LuxLeaks se face referință în special la deciziile fiscale, la cele tax rulings. Însă noi la comisia noastră avem un mandat uh, mult mai extins și dorim să analizăm și alte situații care seamănă cu deciziile fiscale, dar care nu se încadrează în definiția dată acestora. În investigația dumneavoastră, nu știu dacă v-ați întâlnit și cu alte tipuri de ajutoare de stat care să aibă de a, de a face cu acorduri fiscale sau cu subvenții, subvenții oferite în mod discreționar și care întotdeauna beneficiază anumite companii și nu altele. Am și o altă întrebare. Dumneavoastră v-ați centrat în special pe companiile americane. Vreau să vă întreb care a fost uh, reacția colegilor dumneavoastră din restul lumii, de exemplu uh, din partea jurnaliștilor din Statele Unite. Dumneavoastră cooperați uh, cu ei Uh, știu că din cauza acestor decizii fiscale uh, opinia publică este mult mai atentă, în special în China, însă vreau să vă întreb care sunt legăturile dumneavoastră cu colegii la nivel internațional. O altă întrebare. Anchetele se centrează pe companii, însă există din ce în ce mai multe ONG-uri și există din ce în ce mai multe anchete făcute asupra ONG-urilor care doresc să uh, utilizeze fondurile de ajutor pentru dezvoltare în anumite țări și pentru aceasta trebuie să treacă prin paradisuri fiscale sau prin diverse lanțuri de fraudă fiscală pentru a implementa aceste fonduri în țări unde există uh, regimuri uh, corupte. Nu știu dacă s-au făcut anchete pe această temă și mă opresc aici pentru că nu mai am timp. Mulțumesc. Cora. Mulțumesc, Cora. Acum din partea GUE, Fabio De Masi. Ja, vielen Dank äh, an unsere Gäste, dass Sie hier sind. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vreau să mulțumesc și uh, să mulțumesc și domnului Toier, Toier pentru că a clarificat cele petrecute mai devreme. Eu uh, consider că nu ar trebui <laughs> să sau uh, că facem tot ce ne stăm în putință nu pentru a-i proteja pe jurnaliști sau avertizori, ci pentru a-i proteja pe domnul Juncker. Regret și eu faptul că nu avem o comisie de anchetă, cum regret și faptul că domnul de Tun nu ni s-a alăturat astăzi. Vreau să pun uh, o întrebare concretă și anume, trebuie să ne amintim de circularea din uh, 89 din uh, Luxemburg, conform căreia deciziile fiscale uh, din Luxemburg nu trebuie să fie folosite pentru optimizarea fiscală. Prin urmare, pornind de la această uh, Uh, circulare, circulare, mi se pare absolut ciudat faptul că Luxemburg nu face nimic altceva acum decât uh, a deferi justiției niște jurnaliști care practic atrag atenția asupra faptului că legile din uh, Luxemburg nu au fost respectate. Deci, iată, problema um, procesului trebuie să fie neapărat analizată. Vreau să întreb pe domnul Pere dacă uh, anunțul făcut de către comisie și anume schimbul automat de informații cu privire la aspectele fiscale trebuie să devină public. Considerați că acest mecanism, odată ce va fi făcut public, ar putea să ajută la ceva? Și mai apoi, acea raportare pe țară a concernelor, uh, country by country reporting, trebuie ea să devină la rândul său uh, Uh, publică și în al treilea rând, credeți că jurnaliștii și avertizorii ar putea uh, furniza mai degrabă informații Parlamentului European într-un mediu securizat, astfel încât să nu fie deferiți uh, justiției? Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Eva Jolie, în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări pentru dumneavoastră. A prima adresată domnului Peran. Domnule Peram, în cadrul anchetei dumneavoastră, cum ați interacționat cu autoritățile luxemburgheze? Care a fost atitudinea lor? Care era nivelul de transparență și de cooperare de care au dat dovadă? A doua întrebare se referă a, la toți invitații noștri. Domnul Peran a fost adus uh, în fața justiției luxemburgheze, acuzat uh, de faptul că ar fi încălcat um, secretul acestor cauze. Credeți că acest lucru ar fi fost posibil în alt stat membru și considerați că lucrările, de exemplu, la această comisie specială sunt compatibile cu viitoarea directivă asupra secretului de afaceri? Și dacă această anchetă este adevărată. Ea se referă doar la cinci multinaționale și la trei organizații de lobby. Ați fost contactat de către Comisia Europeană sau de către raportor pe această temă? Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, din partea grupului EFDD, domnul Marco Vali. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, jurnaliștilor pentru prezența lor aici și mulțumesc și curajului de care au dat dovadă de uh, sinceritatea lor uh, la nivel intelectual și de curajul pentru a lupta împotriva acestui sistem. Este vorba de această luptă aproape eternă cu multinaționalele care au un volum de afaceri echivalent uh, cu bugetul uh, uh, național, bugetul global al multora dintre țările din G8. Eu pot să bag mâna în foc că Comisia Juncker nu va face nimic în mod special pentru a elimina această problemă. S-a vorbit de posibilitatea de a aplica sancțiuni din partea OCDE. Nu știu dacă dumneavoastră ne-ați putea da un exemplu, uh, un sistem care să funcționeze și care să inițieze, de exemplu, un sistem de sancțiuni. Mulțumesc. Și acum domnul Zarianopoulos. Mulțumesc, domnule președinte. Practic am uh, primit uh, răspunsul la prima întrebare pe care doream să Uh, pun, pentru că era vorba de uh, controlul realizat de anchetă și de consecințele sale. Dacă uh, ne referim la avertizori, vedem care sunt, până la urmă, limitele democrației în statele membre. Vedem cine îndeține cu adevărat puterea. O a doua întrebare. După lucrările de investigație pe care le-ați realizat dumneavoastră, considerați că se poate ajunge la o soluție care să nu ducă la uh, eliminarea totală a secretului de afaceri în uh, toate statele membre. La ultima întâlnire pe care am avut-o, am uh, ascultat care era părerea reprezentanților unor mari filme de consultanță în domeniul financiar. Și cu acea ocazie adresasem o întrebare uh, pe care vreau să vă adresez și dumneavoastră. Dumneavoastră ați văzut care este situația, cât de grav este fenomenul și iată care este și întrebarea. Există un principiu în UE și anume libera circulație a capitalului. Ținând cont de această libertate, dacă utilizăm toate posibilitățile existente, există capitaluri care se îndreaptă către paradisuri fiscale. Principala orientare pe care o are Uniunea Europeană este să oferim acestor capitaluri toate instrumentele necesare pentru ca ele să beneficieze de toate scutirile fiscale posibile în mod legal. Iată care este situația. Și atunci vreau să vă întreb cum putem lupta împotriva evaziunii fiscale uh, care se face pe căi legale deseori. Care este problema aici? Este vorba de o, o mentalitate proastă sau de un comportament prost din partea anumitor grupuri de afaceri sau este mai degrabă vorba de un defect inerent sistemului UE care face să nu se poată recurge la alte căi? Președintele, da, mulțumesc. Aș avea și eu câteva comentarii de făcut și de pus uh, câteva întrebări. În primul rând, vreau să vă informez uh, pe dumneavoastră și în special pe invitații, invitații noștri că noi avem mai multe misiuni de informare în aproximativ uh, șase state membre. Chiar mâine vom avea o astfel de misiune de informare în Belgia față de autoritățile belgiene și luna viitoare la Luxemburg. S-a făcut referință la acest lucru de către mai mulți uh, colegi, uh, făcând referință la situația domnului Peran și va fi o ocazie pentru noi și pentru mine să ne exprimăm în fața autorităților luxemburgheze. Acum voi trece la întrebări. Primele anchete care au spart zidul indiferenței, să zicem, în opinia publică, au apărut în Statele Unite. Un jurnalist de la New York Times a obținut în urmă cu trei ani premiul Pulitzer pentru o astfel de anchetă. Eu unul m-am deplasat acolo și m-am întâlnit cu senatorii care au organizat uh, audieri foarte interesante, precum cele pe care le organizăm de câteva săptămâni încoace noi aici și mi-am dat seama că la acel moment exista o adevărată voință politică pentru a pune capăt unei situații pe care toată lumea o considera de dreptul șocantă. Însă, acest elan, acest avânt politic a dispărut și vreau să vă întreb ce putem face pentru a menține acest avânt pentru că e clar că la o astfel de chestiune, dacă nu avem o susținere permanentă, puternică, globală, din partea opiniei publice, a statelor membre, bineînțeles, prin mass media și prin informațiile pe care le obținem în mass media, atunci Parlamentul European și chiar și instituțiile europene au competențe foarte limitate din punct de vedere fiscal și nu sunt suficiente din punct de vedere juridic pentru a obliga statele membre să facă ceva. Totul depinde până la urmă de voința politică. Vă adresez o întrebare, dar uh, puteți să nu răspundeți, pentru că dumneavoastră trebuie să respectați secretul profesional. Nimeni nu o să vă reproșeze nimic. După o anchetă realizată asupra Luxemburgului, după o altă anchetă făcută în legătură cu ce se întâmplă în Elveția, e clar că nu-i vorba doar de aceste două țări în Uniunea Europeană sau în apropierea Uniunii, unde ar exista probleme și unde legislația sau comportamentul fiscal ar putea facilita ceea ce numim în mod public evaziunea fiscală. Vreau să vă întreb dacă aveți intenția să realizați și alte anchete. Pentru că eu am senzația și exagerez un pic acum când am să o spun, în mod metaforic, am senzația că, de fapt, în Uniunea Europeană, fiecare din cele 28 de state membre este paradisul fiscal al unui alt stat membru. Bineînțeles, paradisul cel mai extins, cel mai primitor, uh, îl știm cu toții, însă am avut ocazia săptămâna trecută când uh, domnul Sapin, ministrul francez de finanțe, a venit în fața Comisiei Econ, am avut ocazia să îi reamintesc și aveam și reprezentanți de la France 2, că anumite companii controlate de statul francez, de exemplu aeroportul din Paris, EDF și altele, ar fi utilizat mijloace de optimizare fiscală mijloace care sunt de-a dreptul șocante cu cât ele vin din partea unor companii controlate de stat. Și asta a oferit uh, posibilitatea ministrului de finanțe francez să-și ia un angajament în acest sens, pentru ca nu doar companiile controlate de stat, dar și celelalte companii franceze unde statul este acționar, chiar dacă nu majoritar, să devină modele și să fie exemplare pentru respectarea literii și spiritului legii în domeniul fiscal. Și acum, în încheiere, în legătură cu avertizorii de integritate. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, în calitate de jurnaliști, în cont de experiența pe care o aveți, Dacă noi ne-am dorit-o și cred că acest lucru s-a văzut deja în cadrul plenarelor de la Parlamentul European, dacă am dorit să impunem un regim de protecție pentru avertizori, considerați că aceasta este o problemă care trebuie rezolvată la nivelul surselor uh, jurnalismului, deci ca protecția surselor de informații pentru jurnaliști sau există o dimensiune care depășește această chestiune a surselor de informații? Ar fi vorba de o aceeași problemă sau de una diferită, cea a avertizorilor sau eventual în paralel? Vă mulțumesc dinainte și dumneavoastră veți hotărâ cum și cine răspunde. Mulțumesc! Euh, merci beaucoup pour toutes ces questions. Vă mulțumesc pentru ace- toate aceste întrebări. Vom răspunde pe rând fiecare. Eu aș dori să revin asupra mai multor puncte pe care le-ați abordat. Încep cu sfârșitul. Mă întrebați de ce indiferența care a fost uh, spartă acum câțiva ani în Statele Unite nu a fost uh, depășită mizele au rămas aceleași, avem în fața noastră, noastră entități foarte puternice care au mijloacele uh, de a adapta totul în funcție de agenda lor proprii. În repetate rânduri, uh, ni s-a întrebat ce anchete vom face în viitor, răspund în lume propriu, însă cred că pentru toată lumea răspunsul va fi același că ne vom păstra tăcerea. Ne cereți sugestii în legătură cu vizita ulterioară a dumneavoastră la Luxemburg. Însă veți merge la Luxemburg pentru a-l audia pe, pe domnul Marius Col. Este prevăzut acest lucru. Ar fi foarte interesant să vedeți răspunsurile său, sale în legătură cu viteza în care, cu care lucrează, felul în care a putut uh, Uh, verifica informațiile interne ale companiilor în ceea ce privește, privește prețurile de transfer și așa mai departe. Pentru a reveni în legătură cu miza protecției surselor și a avertizorilor, într-o primă fază ar fi uh, vorba de o coerență între ceea ce se întâmplă la Parlament și la Comisie în ceea ce privește directiva cu privire la secretul de afaceri. Uh, nu a existat o concertare în legătură cu acest proiect de directivă. Acest subiect îl cunosc personal destul de bine pentru că am fost doar unul dintre, jurna, dintre puținii jurnaliști dintr-o uh, agenție de presă care s-au mobilizat împotriva unui proiect de lege care avea scopul de a avea scopul de a penaliza încălcarea secretului de afaceri. Uh, în Franța am reușit să obținem retragerea acestui proiect și știam că există și un proiect de directivă europeană. Acolo lucrurile sunt mai complexe. Nu am avut contacte cu Comisia, de, din partea Comisiei Europene. Aceste contacte au fost inițiate de noi nu a existat niciun fel de demers uh, prealabil. Pentru a-i răspunde doamnei Jolie în ceea ce privește atitudinea guvernului luxemburghez și a autorităților de acolo, a fost o atitudine de curtoazie de fațadă însă, Eh, ne-au spus că respectă legile și nu își reproșează nimic. Poate colegii mei pot să confirme sau să adauge observații suplimentare, însă aceasta a fost atitudinea constantă din partea autorităților luxemburgheze. Deci, într-adevăr, secretul de afaceri este o miză major și trebuie să, există o, să existe o coordonare între ceea ce se întâmplă aici și ceea ce se întâmplă la Comisia Europeană. O asemenea amenințare poate pur și simplu să duce la autocenzură și ca toate anchetele să fie stopate. Pentru că dacă se adoptă o asemenea măsură, foarte multe anchete vor dispărea. Domnul, domnul Bove, aveți vreo legătură de familie cu colegul nostru, care se numește tot Bove? Nu. Nu pot să vă asigur. Voi vorbi în limba olandeză. Cred că prima Întrebarea identificat miezul problemei, dacă este legal sau nu. Și aici cred că suntem în centrul problemei, pentru că, de exemplu, pot să vă dau o serie de exemple din Belgia, pentru că eu vin din această țară. Și trebuie să facem o uh, distinție între ceea ce este uh, ilicit și ceea ce este ilicit din punct de vedere fiscal și al impunerii. Eh, uneori au eh, loc anchete și eh, anumite anumite tranzacții cad sub incidența falsului în acte, însă dacă vorbim de transferurile administrative, care sunt mult mai numeroase, Uh, există o problemă cu atacarea acestora. În Belgia am avut uh, anumite cazuri de LuxLeaks unde inspecția fiscală a încercat, uh, după părerea mea, să elimine anumite construcții fictive, anumite companii cu sediul într-o căsuță poștală pentru a pune mâna pe impozitele neplătite. În ceea ce privește Luxemburgul, este vorba în majoritate de uh, societăți care aparțin statului belgian și mai există și un grup energetic francez. Însă administrația belgiană a pierdut în fața acestor uh, întreprinderi. Eu cred că există o serie de legi care pot să fie aplicate, însă ceea ce este foarte important este că atunci când compania cu sediul într-o căsuță poștală din Luxemburg uh, stă la baza unei decizii uh, licite. Uh, în momentul în care o întreprindere nu se mulțumește doar cu o companie Uh, cu sediul într-o căsuță poștală la aceeași adresă cu sute de alte de companii la Luxemburg. Uh, uh, această problemă poate să fie depășită prin închirierea unei, unui simplu birou, de exemplu. În ceea ce privește structurile create, acestea nu sunt întreprinderi sau companii sunt uh, companii cu caracter pur fiscal. Acesta este obiectivul, unicul obiectiv urmat și trebuie să se introducă o, o reglementare care să țină cont de baza economică a acestor creații. A, uh, și în al doilea rând apare problema transparenței. Este foarte evident că autoritățile luxemburgheze au abuzat de aceste măsuri la o scară fără precedent și că dau întreprinderilor oportunitatea de a da diverse informații pentru a obține toate garanțiile necesare, însă Uh, aceasta a devenit o posibilitate pentru a primi undă verde la Luxemburg pentru construcții și structuri fiscale care mm, să meargă mult mai departe. Este o undă verde către paradisurile fiscale. Asta se întâmplă cu cea mai bogată familie din Belgia, care a putut să deturneze milioane de euro în dividende către Gibraltar. Nu am fi auzit nimic despre asta fără LuxLeaks pentru că era un holding luxemburghez care uh, obținuse un înscris financiar uh, din partea autorităților din Gibraltar. După aceea uh, există și comisia înscrierilor, înscrisurilor fiscale, pentru că uh, această comisie um, dispune de o marjă de manevră extrem de largă în ceea ce privește aceste um, asemenea măsuri Există excepții de 80% prevăzute și comisia noastră de, de decizii fiscale interpretează lucrurile mult mai sever și mai restrictiv decât autoritățile luxemburgheze. Și o structură dintr-o în companie belgiană a fost blocată de această comisie de decizie Însă, autoritățile luxemburgheze i-au dat uh, undă verde și această structură a primit undă verde uh, bazându-se pe dispoziția luxemburgheză. Așadar, trebuie să existe un control asupra acestor comisii responsabile cu deciziile fiscale. Acest lucru trebuie da, necesită intervenția guvernelor. Fiecare guvern este responsabil pentru propria sa legislație fiscală și fiecare stat uh, are lacune în legislație. lacune, însă odată identificate aceste lacune, uh, acestea pot să fie utilizate. Nu voi intra în detaliu, dar uh, avem un sistem de investiții care în, în același timp nu sunt impuse, dar sunt impuse. Dacă veniturile pleacă către Luxemburg, acolo beneficiază de uh, regimul cel mai favorabil pentru holdinguri și impozitul poate să fie zero euro. Deci este un abuz din, al legislației belgiene care nu ar trebui să fie posibil. Însă și acest lucru nu, acest abuz nu se întâmplă la scară mică. Este vorba, vorba de 500, uh, cel puțin 500 de milioane de euro. Una, o asemenea investiție, așa zisă investiție, care a fost impozitată cu 0%. Uh, statul luxemburghez și-a dat acordul în legătură cu asemenea structuri. Așadar, trebuie să examinăm felul cum se utilizează aceste lacune. Mulțumesc, domnule Clerix și eu voi vorbi în limba olandeză. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat să, la această audiere care ne permite să vă dăm mai multe explicații. Ne bucurăm că LuxLeaks a avut un asemenea impact și voi încerca să vă răspund la o serie de întrebări. Doamna Ferreira, dacă majoritatea informațiilor sunt publicate sau dacă publicațiile, publicarea va continua. Știți probabil că după publicarea primului val LuxLeaks, al doilea val LuxLeaks și după aceea SwissLeaks, consorțiul nostru a fost contactat de un număr din ce în ce mai mare de avertizori și de surse care vin cu informații acest lucru se regăsește și în felul în care consorțiul nostru eh, al jurnaliștilor de, cer- de anchetă eh, abordează lucrurile. Acestea fiind spuse, fără îndoială vor, eh, vor apărea noi anchete legate de fiscalitate în cele trei ultime cazuri, LuxLeaks și SwissLeaks, însă ne interesează și alte subiecte care nu sunt bazate pe scurgeri, ci pe date publice, de exemplu, ancheta Băncii Mondiale, care a fost uh, uh, evidențiată de către noi, de către consorțiul nostru, și vom continua să publicăm în funcție de surse datele pe care le deținem. Uh, noi avem caracter non-profit, avem sediul la Washington, însă avem mai mult, mai bine de 190 de ziariști în foarte multe state. Noi lucrăm cu trei criterii pentru demararea unei anchete dacă subiectul în sine are o dimensiune de interes mondial, în al doilea rând, dacă este vorba de ceva sistemic, deseori este vorba de lacune sistemice care, pe care vrem să le denunțăm și, de asemenea, vrem să ne asigurăm că aceste anchete vor avea un anumit impact, după cum a, s-a întâmplat în cazul LuxLeaks că vom, vor avea loc noi anchete, însă, vor avea loc noi anchete, însă cum și care va fi subiectul, despre asta vom face declarații ulterior. În ceea ce privește jurnalismul de anchetă, în ceea ce privește întrebarea domnului Krasnodeschi, acest Mm, situația este bună, sunt mai mult mai multe anchete transfrontaliere acum decât în trecut și cred că lucrurile se întâmplă bine în Europa și în afara Europei. Eh, acum câteva zile la Bruxelles a avut loc o conferință în ceea ce privește ziariștii de anchetă cu în jur de 300 de participanți din lumea întreagă care se ocupă cu acest, uh, aceste anchete de presă. Europa poate să acționeze, da, Parlamentul European a publicat un raport în care își exprimă aprecierea față de jurnaliștii de anchetă, în special în lupta împotriva corupției. Din păcate, trebuie să constatăm că Comisia Europeană, din câte știu eu, nu are un fond pentru susținerea uh, jurnaliștilor de anchetă. Acest lucru ar trebui să fie, fie posibil o fundație care să poată să dea burse jurnaliștilor. Aici cred că există posibilitatea de uh, intervenție din partea Comisiei. Pe baza articolelor care au apărut în lumea întreagă, nici centrul nostru ICIJ, nici partenerii noștri care au uh, publicat aceste documente nu au fost uh, uh, supuși la atacuri personale, însă în ceea ce privește articolele în sine nu au existat litigii, uh, ceea ce uh, dă dovadă, stă dovadă că articolele au fost de calitate și nu puteau fi atacate. Au, au avut loc amenințări în special în Grecia, președintele unei companii vizate a lansat amenințări și a dat în judecată ziarul respectiv din motiv de, pe motiv de defăimare, însă în final această acțiune nu a putut să continue. Am publicat uh, uh, în 5 noiembrie 2014 uh, aceste date și am citit, primit o scrisoare din partea unei firme de avocați, PricewaterhouseCoopers, în care eram atenționați că prin preluarea de documente obținute ilegal am putea să fi, am putea, ar trebui să fi, acest lucru ne face responsabil din mm, punct de vedere penal și că vom putea să fim somați să plătim pagube și eh, să plătim daune eh, și amenzi. Mm. Mm, ziariștii au reacționat, eh, la fel și oamenii politici, pentru a pregăti audierea aceasta ne-am activat rețeaua ICIJ Autoritățile americane nu au uh, reacționat însă. Este într-un fel ca și uh, elefantul din mijlocul încăperii pe care nimeni nu dorește să-l vadă. Autoritățile americane nu au reacționat în niciun fel. Ce s-a întâmplat în alte state? Câteva exemple. În Germania uh, a fost înființat un anumit grup de lucru de către Bundesrat și Ministerul de Finanțe au publicat uh, un raport în legătură cu LuxLeaks. Nu știu, nu cunosc foarte bine uh, conținutul acestui raport. Nu cred că au existat probleme foarte mari în Germania, însă în țările de jos uh, s-au pus întrebări și s-au făcut interpelări în Parlament Uh, sau a început o dezbatere în legătură cu stimulentele fiscale din țările de jos. De asemenea, în Marea Britanie, după cum știți, uh, PricewaterhouseCoopers s-au apărut în fața Camerei Comunelor, care a publicat un raport foarte critic. În Suedia, Ministerul de Finanțe a indicat că își dorește să se schimbe lucrurile în Europa la urmare a LuxLeaks, Ministerul de Finanțe a estimat că multinaționalele ar trebui să se comporte mai responsabil. În Finlanda și Belgia au avut, au avut loc dezbateri în Parlament sau audieri și am avut uh, ocazia de a prezenta și acolo informații a existat și o dezbatere în ceea ce privește tax shift, o mare reacție și în Danemarca, ministerul uh, responsabil cu impozitele a lansat o anchetă în ceea ce privește documentele LuxLeaks care sunt consultabile pe uh, site-ul ICIJ și ministrul a deblocat un anumit buget pentru această anchetă. Autoritățile locale din Danemarca nu mai pot să încheie contracte cu întreprinderi care recurg la paradisuri fiscale. În mare, eh, au fost și alte state, în Israel nu a existat o adevărată dezbatere publică în ceea ce privește avertizorii. Vreau doar să repet că directorul societății noastre, Gerald Pryor, a făcut o anumite declarații. Una dintre sursele presupuse în LuxLeaks ar fi fost uh, pusă sub acuzare în Luxemburg și uh, declarația era următoarea protecția avertizorilor de integritate și a surselor este la fel de importantă pentru societate ca și libertatea presei și orice urmărire a jurnaliștilor și a surselor lor uh, periclitează rolul pe care aceștia îl joacă în divulgarea acestor informații. Directorul nostru în urma inculpării domnului Pera, a făcut o declarație pe care vă voi citi uh, rapid. Aceste mm, articole publicate de noi au fost au dus la dezbatere în legătură cu practicile fiscale, în legătură cu uh, strategiile de eludare agresivă a da, impozitelor care uh, sunt dăunătoare pentru trezorerii cât și pentru co, contribuabili și uh, acuză, punerea sub acuzarea unui ziarist pentru raportarea unor fapte care sunt în interesul public dă dovadă de o lipsă de respect față de actul jurnalistic. Iată declarația oficială a organizației noastre în ceea ce privește avertizorii și protecția jurnaliștilor. O altă întrebare, dacă există o diferență între protecția surselor și protecția avertizorilor în ceea ce privește ziariștii. În Belgia avem o legislație excelentă în ceea ce privește protecția surselor, o legislație exemplară care ar trebui să se aplice peste tot în lume. Dacă aveți nevoie de idei, puteți să vă bazați pe legislația din Belgia. Dacă, de exemplu, dacă serviciile secrete din Belgia doresc să deschidă o anchetă și să asculte, să-mi asculte telefonul sau să-mi supravegheze calculatorul, trebuie să dea garanții suplimentare. Deci, protecția surselor este foarte bine organizată la noi. Însă, avertizorii, pe de altă parte, nu sunt la fel de bine protejați și aceste persoane se, își pierd deseori veniturile. Mulți dintre acești avertizori se confruntă cu asemenea probleme. Cei care uh, fac asemenea declarații în public sunt uh, demiși uh, și nu pot fi, să, pot fi protejați de legislația cu privire la protecția surselor. Vă mulțumesc! vous remercie. Euh, Monsieur Brooks sera le dernier. Domnule Brooks, aveți 5 minute la dispoziție pentru o ultimă intervenție. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebările eurodeputaților au arătat cât, se poate, cât de importantă este transparența și cât de importantă este schimbarea uh, regulilor la nivel național uh, în așa fel încât transparența să fie promovată. Legalitatea este absolut esențială în acest context. Multe dintre aceste activități pe care le-am devoalat noi uh, sunt legale, după cum spun, ne spun avocații noștri. Însă, această legalitate este doar una uh, de fațadă, pentru că în majoritatea cazurilor uh, era nevoie de o companie de fațadă în Luxemburg pentru ca sistemul să poată funcționa și există reguli care practic uh, pot duce la uh, Uh, descoperirea celor care constituie astfel de uh, companii de fațadă în Luxemburg doar în interese fiscale. Deci regulile ar putea să fie aplicate și dacă aplicarea, dacă regulile ar fi aplicate, atunci s-ar dovedi că majoritatea dintre aceste cazuri de fraudă sunt de fapt ilegale. Dar pentru a se ajunge la această concluzie, e clar că e nevoie de transparență. Mass media trebuie să fie întotdeauna cea care trage semnalul de, ala, de alarmă. Din păcate, mass media nu poate face întotdeauna lucrul acesta. La fel cum de multe ori nici autoritățile nu pot reacționa așa cum ar trebui să reacționeze, pentru că știm prea bine autoritățile fiscale sunt uh, de cele mai multe ori, dispun de cele mai multe ori de bugete prea mici pentru a permite investigații. Deci, iată, uh, cu siguranță lucrurile nu se vor schimba prea curând, uh, nu cred că de mâine încolo se vor uh, da bani pentru uh, angajarea unor noi inspectori fiscali în întreaga Europa. Nu, nici pe departe. Dar e nevoie de o de, tocmai de aceea de o devaluare a sistemului care poate fi folosit. Și sistemul acesta, odată înțeles, ne va putea permite să înțelegem maniera în care legile, deciziile fiscale sunt folosite și maniera în care societățile reușesc să profite de orice fel de lacună legislativă. De asemenea, transparența ne va permite să vedem care sunt statele care oferă avantaje fiscale compa- uh, companiilor. Și în contextul acesta, raportarea pe țară, country by country reporting, este absolut esențial. Dacă aceste rapoarte vor deveni uh, publice, atunci jurnaliștii vor putea să, înțelege, să înțeleagă ce anume fac într-adevăr companiile. Deși erau uh, sute de, chiar mii de cazuri incluse în scandalul LuxLeaks, ne dăm seama că uh, aceste, aceste uh, cazuri uh, mergeau mână în mână. Uh, punct, numitorul comun era uh, o companie britanică, o companie britanică care oferă servicii uh, de contabilitate. Ei bine, uh, într-o audiere în Parlamentul Britanic s-a dovedit că, practic, această companie n-ar fi fost implicată. Dar numitorul comun este, până la urmă, această companie. Uh, de contabilitate, de servicii contabile. Dar uh, e clar că pe lângă aceste cazuri care merg, merg mână în mână, pot exista și multe alte cazuri care au un alt numitor comun. Uh, cazuri pe care noi nu le-am descoperit încă. Și astfel ajung la următorul punct pe care vreau să-l pun în discuție. Și anume, S-a vorbit despre protecția oferită avertizorilor. Uh, dar uh, niciun fel de grad de protecție nu oferă beneficii pe termen lung avertizorilor, pentru că avertizorilor, odată ce sunt uh, stigmatizați de uh, cele făcute de ei, în mod absolut evident, nu și vor mai găsi uh, un loc de muncă. Deci, pe lângă protecție, e nevoie și de stimulente financiare și de recomenzi financiare, așa cum se întâmplă în uh, Statele Unite ale Americii. În Statele Unite ale Americii, uh, o parte dintre fondurile recuperate datorită avertizorilor au fost mai apoi date avertizorilor, ca un fel de recompensă. Deci, iată, asta vreau să vă spun și recompensele pentru avertizori sunt importante. Domnule Cunes, un minut. Pentru a nu repeta cele spuse, vreau să, re, să mă refer la un singur punct, și anume schimbul automat de decizii fiscale. Știți pe mine că acest schimb uh, spontan era deja posibil, de bună credință și din proprie inițiativă statele puteau uh, oferi informații altor state cu privire la deciziile lor fiscale, în speranța că uh, de, um, administrațiile astfel informate puteau să, uh, să, să le folosească și uh, să le trateze. Se punea întrebare dacă aceste decizii fiscale ar trebui sau nu să fie publice. Eu cred că cetățenii europeni au dreptul să înțeleagă ce, de ce tratament fiscal se bucură companiile din, în țara lor. Și, în plus, mi se pare că este obligatoriu ca în cazul în care o companie să obțină un tratament uh, uh, sau să primească avantaje fiscale, uh, e logic ca și alte companii să afle despre aceste aranjamente fiscale pentru a vedea dacă, cine știe, nu pot beneficia la rândul lor de ele. Mulțumesc foarte mult pentru aceste mărturii pe care le-am ascultat astăzi. Mulțumesc pentru claritatea răspunsurilor pe care le-am primit astăzi și uh, pe care le vom uh, nota cu siguranță. Cei doi raportori ai noștri, doamna Ferreira și domnul Toirer, vor rămâne în contact cu dumneavoastră pentru a aprofunda anumite aspecte, în cazul în care acceptați, bineînțeles. Aș vrea să să subliniez însă legătura între Luxemburg și Gibraltar. Pe 28 iunie vom merge în Regatul Unit, avem o delegație acolo. Și știm prea bine că Gibraltarul ține de Regatul Unit. Prin urmare, va trebui să discutăm despre acest subiect acolo. Asta în primul rând. În al doilea rând, ne-ați enumerat uh, reacțiile în presă a statelor membre odată cu uh, revelațiile în contextul LuxLeaks. Dacă ne-ați putea transmite o listă cu aceste reacții, atunci tare ne-ați ajuta. Și, de asemenea, ar fi bine să ne sugerați, de asemenea, și întrebări pe care am putea să le adresăm diferitelor autorități uh, naționale. Înțeleg uh, dificultățile și responsabilitățile implicate de meseria dumneavoastră. Unul dintre dumneavoastră a sugerat ca uh, vreo fundație să fie creată de către Comisia Europeană care să ofere sprijin, să vă ofere sprijin, dar nu sunt de acord. Odată ce se oferă ajutoare de stat, e clar că libertatea jurnalistului s-a încheiat. Asta este părerea mea personală. Există o necesitate cât se poate declară de păstrarea independenței jurnaliștilor de, și tocmai în acest context al independenței jurnaliștilor, ajutoarele de stat, subvențiile de orice fel, stimulentele financiare de orice fel sunt mm, deloc binevenite. Fiecare și are rolul său. După aceea, bine ați identificat, există de fapt două probleme. S-a pus uh, de mai multe ori întrebarea dacă cele descoperite de noi sunt legale sau nu. Uh, problema dificilă nu este cea legată de reglarea uh, lucrurilor ilegale, bineînțeles. Dacă e ilegal, trebuie reglat. Dar Marea dificultate cu care ne confruntăm în Uniunea Europeană este aceea cauzată de faptul că evaziunea fiscală se, datori, se datorează existenței a 28 de sisteme fiscale diferite. companiile cu ajutorul consultanților pot să respecte regulile din fiecare stat membru în parte, dar tot cu ajutorul uh, Uh, consultanților se pot asigura că uh, toate lacunele existente în sistemele naționale sunt într-adevăr exploatate. Așadar, uh, companiile pot să verifice calitatea cheltuielilor deductibile, spre exemplu, în diferitele state membre și pot face în așa fel încât ceea ce e deductibil într-un stat membru să fie adus acolo pentru a nu se achita impozite și taxe. Iată, în familia aceasta europeană, care se bazează pe aceleași valori și principii, există posibilitatea generării unor situații injuste și imorale, tocmai uh, din pricina faptului că există în, contere, în continuare sisteme diferite. Uh, și Asta se întâmplă în domeniul fiscalității. Bine, nu vreau să pun sub semnul întrebării principiul subsidiarității nici pe departe, dar, dat fiind contextul, cred că ar trebui să revigorăm dezbaterea cu privire la baza fiscală consolidată comună a societăților. Dacă am putea avea o singură regulă de impozitare, atunci am la nivel european, atunci am putea elimina multe dintre posibilitățile de evaziune fiscală ce există în momentul de față. Dar apare o problemă. Cum anume se repartizează această bază fiscală în cazul în care societățile sunt uh, active în diferite state membre? Această problemă vizează și statele federale. E o, o problemă bine cunoscută și în uh, Uniunea Europeană, dar și la nivel de OCDE. Și, dată fiind economia digitală, situația se complică cu și mai mult. Iată, această temă trebuie să fie discutată, vom discuta mult uh, pe, pe marginea ei și cu siguranță toate sfaturile și informațiile obținute din partea presei ne vor fi de ajutor. Bun, vă mulțumesc, iată, le, îi eliberez pe jurnaliștii noștri, le întrerupem ședința două minute pentru a le permite să părăsească sala și după aceea vom continua. Ședința se suspendă.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 corect că adică a da. contat cu democrația, pe cum să observare da. Mes chers collègues, euh, nous reprenons la séance. Dragi colegi, reluăm sesiunea noastră. Rog pe toată lumea să ia loc, să facă liniște. Suntem în uh, cea de-a treia și ultima parte a acestei lungi uh, după amiez de audiere și după ce am ascultat uh, cu ușile închise mărturiile acestor persoane care sunt whistleblowers și după aceea am discutat cu jurnaliștii și acum schimbăm puțin unghiul de vedere și ascultăm analizele și recomandările a trei eminenți profesori universitari care s-au specializat în problemele de fiscalitate a întreprinderilor. Domnul profesor Dominic Berlin, care în ciuda numelui de familie este francez și care predă la Colegiul European de la Paris, domnul Gabriel Zuckman, care este uh, assistant professor la London School of Economics și domnul doctor Achim sau Arim, întreabă domnul președinte. Ahrim Darfur. Așa cum am mai făcut și înainte, am să-i rog pe domnii raportori să facă introducerea dezbaterii ca să permită lansarea dezbaterii. Am înțeles că domnul Berlin avea un angajament în altă parte. Deci dacă doriți, puteți mai întâi să-i puneți întrebări dumnealui, ca să poată să plece mai repede, dacă se poate. Dacă nu, ne vom continua schimbul de vedere prin alte căi de comunicare moderne. Eliza, vă rugăm Vă mulțumesc, uh, mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Unul dintre aspectele pe care aș vrea să le evoc aici este nevoia de a cuantifica despre ce vorbim. Cum putem să estimăm motivele care stau la baza acestui uh, fenomen? Cum putem să luptăm împotriva efectelor de contagiune în urma acestor politici uh, de evaziune fiscală agresive, înăuntru și în afara Europei? Un al doilea element care este întotdeauna prezent, deși știm puțin despre el, este cea a paradisurilor fiscale și a jurisdicțiilor speciale. Vorbesc aici despre jurisdicții care sunt în, înăuntrul Europei, dar care au un regim aparte sau care sunt uh, în afara Europei, dar care țin de teritoriile europene, ca un fel de dependențe ale coroanei și să știm exact care sunt uh, dimensiunile acestor um, aspecte și cum putem să le atacăm uh, din perspectiva politicii europene, ce anume putem să facem și ce nu putem să facem. Un alt element, o întrebare pe care mi-o adresez și eu singură. Cum explicați dumneavoastră faptul că mai multe state membre care pierd foarte multe venituri fiscale nu uh, par să aborde această chestiune, deși stau cot la cot la Consiliu. Este adevărat că toată lumea uh, este implicată în același joc, este uh, aici aceeași dimensiune, pomenim numele Luxemburgului, dar uh, dar ei, ca să spun da, așa, sunt uh, <laughs> suspecții uh, pe care toată lumea îi vede, dar uh, până la urmă, care sunt adevăratele motive pentru această lipsă de colaborare? Și ultima mea întrebare, care este, întreba, care este diferența pentru dumneavoastră între ceea ce este legal și creează distorsionări de piață și ce este ilegal? atunci când calculăm uh, pierderile datorate acestor uh, practici fiscale. Vă mulțumesc! Mulțumim, Eliza! Domnul Torea, uh, care este coraportor. Mulțumesc, domnule președinte. Atât i-a propus atât pe domnul dr. Tishman cât și pe domnul Deafa. Mă bucur de prezența lor aici, la fel și de cea a domnului Berlin. Și am următoarea întrebare. În publicațiile experților este vorba pe de o parte de evaluarea dimensiunii evaziunii fiscale și în acest context aș dori să știu pe ce anume vă bazați la aceste evaluări, pentru că sunt date cifre de până la un uh, bilion uh, anual trilion de fapt, sunt volume imense. Și aș dori să știu uh, la ce vă referiți de fapt. Și a doua întrebare, din cercetările dumneavoastră rezultă destul de clar că e vorba de un sistem aici. Vorbiți uh, chiar și de o industrie a evaziunii fiscale sau a sustragerii fiscale, să spunem așa. Deci, practic, există o serie întreagă de întreprinderi care, cu eforturi uh, imense, nu fac altceva decât să optimizeze uh, plata impozitelor sau să ofere uh, susținere pentru chiar uh, evaziune fiscală, ceea ce e ilegal. Și dacă vă asumați această afirmație. Și în al treilea rând, vă referiți și la posibile soluții faceți propuneri în acest sens uh, vis-a-vis -vis de ce ar putea face statele membre sau legiuitorul. Vorbim uh, în Uniunea Europeană de uh, introducerea unei baze de impozitare comune, CCCTB. Vorbim de asemenea despre controle comune, de schimb de informații. Credeți că ar trebui să fie luate și alte măsuri sau considerați că această direcție care a fost deja avansată, care se bazează și pe uh, o, recomandările OECD ar trebui menținută. Și o ultimă întrebare, noi ne concentrăm pe cele 28 de state ale Uniunii, dar constatăm că iată apar și alte uh, state care nu fac parte din Uniunea Europeană, de pildă insulele Bermuda, Cayman, Vanuatu, tot felul de astfel de insule de pe mapa mond pe care trebuie mai întâi să verifici unde se află. Credeți că ar trebui să avem o perspectivă globală sau um, putem să evităm acest lucru? Donc je remercie. Mulțumesc, domnule raportor. Vreau să mulțumesc celor trei uh, invitați, mai întâi pentru documentele pe care unii dintre dumnealor ne le-au trimis și acum le dau cuvântul ca să ne facă observații orale. Vă rog să nu depășiți șapte minute fiecare dintre dumneavoastră pentru că apoi să avem un adevărat uh, sesiune de întrebări și răspunsuri. Încep cu domnul profesor Berlan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă mărturisesc că am fost puțin uh, uh tulburat de ce am auzit mai devreme, pentru că m-am întrebat dacă chiar mi-aveam locul în această audiere, în sensul că am auzit foarte mult cuvinte precum etică, uh, responsabilitate, comportament responsabil, comportament imoral, ori dacă există un motiv pentru care eu mă aflu aici, nu este pentru că am vreo specializare în morală sau mm, pentru că sunt un om politic. Este totuși o chestiune pur politică și ca să găsim soluții este tot o chestiune care ține de politică. Eu am să vorbesc și despre aspectele juridice care uh, fac parte din domeniul meu de specialitate și care poate justifică prezența mea astăzi aici. Aș vrea să mă limitez la două sau trei uh, remarce și am să încep, așa cum a spus și dumneavoastră, cu ce spuneați, uh, domnule președinte, la sfârșit, sugestii, observații. Da, am un, vreo câteva idei. Însă, mai întâi aș vrea să cer aceste comisii să fie destul de prudente, deoarece există un pericol care bate la ușă, și anume să faceți un amalgam, uh, să amestecați mai multe lucruri care nu au aceeași cauză. În mod judicios, la sfârșitul uh, panelului precedent ați spus că uh, nu este vorba despre niște comportamente ilegale pentru care nu avem arme, Uh, există instrumente legislative în toate statele membre ca să luptăm împotriva unor asemenea comportamente. Da, ele trebuie combătute, deci avem mijloacele pentru a o face. De mult. De fapt, întrebarea pe care trebuie să o pună comisia dumneavoastră este ce să facem atunci când suntem uh, confruntați cu atitudini și comportamente legale. Aici poate se întâlnesc politica și morala, căci am ascultat mai devreme ce spuneau anumiți intervenienți, și anume că ă, de ce nu facem nimic? Dar de ce nu facem nimic? De ce să reacționăm dacă e vorba despre comportamente legale? Atâta timp cât ă, o acțiune este legală, nu văd de ce ar trebui să intentez o acțiune pe plan juridic. Dacă este ceva de făcut, este să schimbăm regulile, pentru ca atitudini care astăzi sunt legale să nu mai fie legale. Și poate că acestea sunt eventualele soluții, să schimbăm legile astfel încât aceste comportamente care acum nu mai sunt compatibile cu etica și morala să nu mai fie legale. Doream să uh, încep spunându-vă acest lucru pentru că eu cred că comisia dumneavoastră întâmpină acest risc. Ați putea să vă discreditați dacă în propunerile dumneavoastră, cum spuneam, faceți un amalgam. Un alt exemplu din Uniunea Europeană uh, este că uneori aceleași cuvinte nu înseamnă același lucru de la un stat membru la altul. Și este și uh, uh, obiectul de activitate al acestei comisii. În engleză, Uh, tax avoidance nu uh, se traduce poate așa cum se cuvine chiar și în, uh, în franceză. Și nu e neapărat evaziune fiscală, este mai degrabă vorba despre aceste înțelegeri care există între o întreprindere um, și administrația fiscală. Administrația fiscală, ca să spun așa, uh, um, face ca legea să fie destul de elastică când uh, aceasta trebuie aplicată anumitor întreprinderi sau anumitor uh, uh, personalități. Acest lucru se face în Franța, aceste acorduri sunt legale. E vorba despre felul în care administrația uh, interpretează legea, cum spuneam, când aceasta se aplică unei anumite întreprinderi sau uneori ă, administrația confirmă unei întreprinderi că, având în vedere de proiectul său, ă, ă, cât timp legea nu este schimbată, beneficiile pot să, fi, să dispună de un anumit tratament fiscal. Dar oricum ar fi, nicio lege nu poate să fie retroactivă. Deci vedeți foarte bine că este deosebit de important să delimitați problema. Din perspectiva mea de jurist, numai dacă delimitați bine problema, puteți să găsiți soluții adaptate. și aș putea să revin o, o, cuvântul și colegilor mei. Mulțumesc, domnule profesor. Într-adevăr, în țara noastră cred că există 13.000 de asemenea acorduri care se, sunt uh, făcute în fiecare an. Și acest lucru nu se întâmplă numai în Franța și aceste acorduri sunt utile. Ele conferă o anumită certitudine. Și din câte știu eu că existau asemenea um, acorduri chiar și pentru asociații uh, fără scop lucrativ ceea ce le dădea o anumită certitudine pe o perioadă mai lungă în ce privește uh, tratamentul fiscal. Thanks very much. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Mă bucur foarte mult să mă aflu astăzi aici. Am să încerc să mă refer la o întrebare care a apărut în discuția din această după amiază în repetate rânduri, și anume, în lumina celor constatate uh, în legătură cu LuxLeaks și evit evitarea evaziunii fiscale de către întreprinderi, cum anume ar putea fi reformat sistemul de impunere. În opinia mea, cred că trebuie modificat din rădăcini modalitatea de impunere a multinaționalelor în Uniunea Europeană. Nu se poate lucra cu 28 de sisteme de impunere, cu 28 de sisteme de calcul a profitului, pentru că nu funcționează și în termeni mai ampli este vorba de o chestiune care depășește granițele UE. Este vorba și de modalitatea în care sunt impozitate multinaționalele și în alte părți, pentru că trăim într-o lume globalizată. Trebuie să ne aducem aminte că impozitarea corporațiilor a fost inventată în uh, anii 20 și de pe atunci uh, deja au apărut uh, rețineri vis-a-vis -vis de uh, posibilitatea ca mai multe țări să impoziteze aceleași profituri și de aceea Liga Națiunilor a Um, comandat uh, unui număr de patru experți să realizeze un uh, sistem care și până în ziua de astăzi, iată, se um, bazează pe prețurile de transfer. Ce înseamnă acest lucru? Care reprezintă, de fapt, cheia pentru impozitarea multinaționalelor. Să luăm de pildă o companie germană care are o, o sucursală în Brazilia, ca, unde se produce cafea, care se importă în Germania, unde se pune pe piață și se vinde către clienți germani. Dacă analizăm acest grup în ansamblu, o parte din profituri provin din producția de cafea din Brazilia și o altă parte din uh, distribuția și vânzarea cafelei în Germania. Și atunci, cum se determină unde anume uh, s-au realizat profiturile și unde se impozitează. Aici intervin prețurile de transfer. Și vom presupune că compania mamă din Germania și sucursala din Brazilia sunt complet independente și fac comerț între ele ca și cum nu ar fi înrudite. Adică compania mamă din Germania importă cafea din uh, Brazilia, de la sucursala sa de acolo, la prețul pieței, care apoi generează profituri în Brazilia, care sunt impozabile în uh, Brazilia și alte profituri în Germania, care se impozitează în Germania. Acesta se numesc uh, prețuri de transfer, însă nu funcționează din două motive. În primul rând, datorită faptului că este imposibil să monitorizezi miliardele de tranzacții intragrup care se realizează în fiecare an. Este imposibil pentru autoritățile fiscale să facă acest lucru, în special în contextul autorității și cu resurse din ce în ce mai puține pentru administrațiile fiscale. A doua problemă este aceea că în multe cazuri și din ce în ce mai numeroase, nu mai există un preț uh, de piață de referință pentru astfel de tranzacții intragrup. Care ar fi, să spunem, valoarea logo-ului, siglei Apple sau uh, a unor uh, algoritme. Iată de ce uh, există tranzacții care nu au replică între terți și de aceea nu există un preț al tranzacției. Și de aceea, iată, apar aceste decizii fiscale. Nu există preț de referință, de aceea se stabilește un preț pentru o anume tranzacție. Și în multe situații, ca de pildă și în cazul uh, LuxLeaks, prețul definit este uh, în așa fel conceput încât uh, pierderile se realizează în uh, acele state cu o impozitare scăzută și pierderile în statele cu o impozitare ridicată, precum Germania, de pildă. De fapt, problema nu reprezintă deciziile fiscale în sine, reprezintă doar uh, autoritatea sistemului, pentru că firmele, iată, pot manipula anumite prețuri pentru a vedea unde e mai bine să-și realizeze profiturile care uh, pot fi atacate însă de administrațiile financiare și uh, de aceea intervin aceste decizii fiscale fără de care firmele ar plăti 1, 2, 3%. Care este alternativa la acest sistem? Alternativa este să se abandoneze această ficțiune, cum că sucursalele unui anumit grup sunt independente și să se taxeze grupurile la nivel consolidat, să se plece de la profitul consolidat, de pildă pentru Microsoft, deci, de la profiturile globale a unui uh, grup uh, precum Microsoft, iar apoi să se repartizeze aceste profituri în baza unei formule de alocare pentru diferitele țări. Ar fi greu de conceput o astfel de formulă? Nu. S-ar putea pleca de la realizarea profitului acolo unde se realizează vânzările finale. Uh, deci dacă 10% din vânzările finale ale Microsoft se realizează în Germania, atunci 10% din profiturile globale ale Microsoft sunt impozabile în Germania. S-ar putea face acest lucru foarte simplu și pentru companii care operează în toate cele 28 de uh, state membre. Așa se procedează și în Statele Unite. Este important de înțeles uh, modalitatea în care uh, impozitul pe profit se alocă în Statele Unite, nu se procedează la fel ca în Uniunea Europeană, pentru că acolo uh, și-au dat seama că acest lucru este imposibil și s-a apelat la o astfel de formulă de alocare. Până la urmă, uh, asta este și ideea pentru baza comună consolidată pentru impozitarea societăților, CCCTB. Și atunci ce mai așteptăm? Pentru că singura reacție logică din punct de vedere politic vis-a-vis -vis de League ar fi fost de a uh, adopta această bază comună consolidată pentru impozitarea societăților. maintenant... Mulțumesc. A fost foarte clar. Acum domnul Dorfer. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Am să fac câteva observații în introducere și am să încerc să răspund la câteva din întrebările care au apărut pe parcurs. Ce mă deranjează este că încă nu știm anvergura problemei. Nu cred că există o bază de date fiabilă vis-a-vis -vis de volumul um, despre care vorbim. Permiteți-mi să vă dau două exemple. Guvernul elvețian ne-a spus, de pildă, că ar fi vorba de vreo 800 de milioane de euro din Grecia care nu s-au supus impozitării sau impozitului pe profit și care se află în Elveția. În opinia mea este o minciună. Domnul Otter, care a fost prezent aici în această după-amiază, deținea un set complet de date a băncii Julius Baer, care are o cotă de piață de 3% din sectorul bancar elvețian și dânsul mi-a spus că doar Julius Baer deținea depozita de 2,5 miliarde de fonduri din Grecia. Deci la o cotă de piață de 3%, 100% nu poate fi 800 de milioane, poate mai degrabă 800 de miliarde. Deci iată că nu dispunem de date fiabile. Elveția ne-a spus că au această strategie de bani albi. Deci că nu mai există bani ilegali în Elveția. Nu cred nici asta. Din datele de la această bancă, Julius Baer, aș estima că circa 10% aș spune că doar 10%, uh, sau mai puțin de 10% din banii neimpozitați uh, în Germania s-au întors acasă. Și acum patru ani, președintele băncii Julius Ber spunea că strategia din Uniunea Europeană și în special cea din Germania vor face ca uh, cel mult 25% din fondurile de păstrate în banca noastră să plece și că pot trăi cu acest lucru. Însă nu știm alte date Băncile elvețiene ne spun că lucrurile s-au schimbat, însă putem evalua învergura acestei schimbări doar dacă știm ce a fost înainte. De aceea, mi-aș dori să colectăm mai multe date. Mi-aș dori de asemenea ca datele din LuxLeaks și din SwissLeaks să fie disponibile în formă anonimă, asta datorită cerințelor de protecție a datelor, deci acestea să fie disponibile pentru cercetători, pentru ca să știm în sfârșit despre ce vorbim. În al doilea rând, competiția între sistemele de impozitare este în general un lucru bun, dar trebuie să fie transparentă și nu văd această dihotomie între legal și ilegal pe de o parte și moral și imoral pe de altă parte. E ceva pe undeva la mijloc. Concurența trebuie să fie transparentă și trebuie să se supună tuturor uh, controlelor și instrumentelor civilizate de care dispune o societate civilizată fiind vorba de un uh, proces electoral cu control democratic. Deci avem nevoie de o piață transparentă și de control judiciar și stat de drept. Toate aceste trei principii au fost violate în aceste decizii fiscale speciale din Luxemburg. Luxemburg. Nu e vorba de o chestiune morală ci este vorba de uh, unele dintre principiile de bază care stau la baza Uniunii Europene. Statul de drept și o piață transparentă și un proces democratic. Și aceste principii sunt încălcate dacă o singură persoană ia aceste decizii fiscale, fără control din partea Parlamentului, fără posibilitatea de a da în judecată o astfel de decizie din partea de către un concurent și fără posibilitatea ca alte state să poată concura cu aceste sisteme. Deci, haideți să insistăm uh, pe respectarea acestor principii. Nu trebuie să vorbim despre moral aici, ci despre respectarea acestor principii. Un lucru important pentru mine. Eu sunt uh, în favoarea acceptării și a conformității și mai puțin pentru măsuri uh, de coerciție și represiune. Există studii valoroase vis-a-vis -vis de conformitate. Conformitatea în ceea ce privește impozitarea este mai ridicată dacă se realizează la nivel local. Ar trebui să ne gândim mai mult la aplicabilitatea principiului subsidiarității aici. Dacă oamenii plătesc uh, impozite la nivel local, există și controlul social, știu pentru ce anume se folosesc impozitele lor, deci uh, conformitatea este mai mare și nu avem nevoie de măsuri uh, represive, care ar trebui să fie doar uh, instrumentul aplicat în ultimă instanță. Și nu trebuie să subestimăm faptul că dat fiind faptul că probabilitatea evazioniștilor de a fi prinși, în Germania, de pildă, este de 10%. Uh, iată că măsurile represive nu, nu funcționează tot timpul, avem nevoie de ceva mai mult. Un lucru care s-a subliniat deja se referă la rolul și tratamentul informatorilor. Haideți să ne uităm și la uh, legea tot Frank din uh, Statele Unite. E un bun exemplu. S-a vorbit uh, și de consecințele financiare ale legii Dodd-Frank. Informatorii beneficiază de 15 până la 20, la 30% din uh, fondurile care au putut fi recuperate de la companiile asupra cărora au oferit informații. în Germania s-au achiziționat uh, date despre astfel de tranzacții și este un fel de zonă gri constituțională. Și o ultimă idee, e nevoie de o rețea de grupuri de reflexie la nivel european pentru a face față uh, schimbărilor care apar în domeniul impozitării dar uh, și în ceea ce privește apariția unor instrumente noi uh, pentru uh, eludarea taxelor, să spunem așa. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații foarte interesante și pentru faptul că v-ați respectat timpul de intervenție ce v-a fost alocat. În numele PPE, domnul Do Tom Van den Candelar. Mulțumesc, domnule președinte. Am să-mi adresez întrebările în limba engleză. Întrebările în parte au fost uh, răspuns, au primit răspuns de către ultimul, din partea ultimului orator. Mă întrebam dacă într-adevăr aveți impresia că statele membre ale Uniunii Europene iau și măsurile necesare pentru a face față acestei probleme și a uh, practicilor uh, fiscale. Și există vreo șansă să găsim o soluție globală față de acest fenomen? Mulțumesc. Spune domnul președinte, avem o serie întreagă de oratori înscriși la cuvânt. În numele socialiștilor și democraților, doamna Perfonș Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am două tipuri de întrebări. Prima se referă la mijloacele de care dispunem pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale, pentru că primul nostru invitat uh, a spus foarte clar că obiectul comisiei noastre este tocmai de a, de a aceste mm, sustrageri fiscale și aceste sustrageri, de fapt, e un fel de gem o, avem un fir, putem trage de el, putem încerca să ne protejăm, uh, să înțelegem cum anume funcționează sistemul, dar vedem din intervenția dumneavoastră că e un fir care merge și mai departe. Și atunci se pune problema transparenței și a comportamentului. E o chestiune esențială pentru că, de fapt, sustragerea, evaziunea, optimizarea fiscale se, sunt alimentate tocmai pentru că există acest secret care permite unora să trișeze întreprinderilor sau a statelor membre între ele. Și știu că dumneavoastră ați uh, dezvoltat ideea aceasta de a avea un fel de cadastru, un sistem, un registru mondial de identificare, în așa fel încât să știm exact și clar ce anume se întâmplă. Uh, și în acest sens, cred eu că în iunie 2012, cu ocazia G20, se înregistraseră câteva progrese Uh, atunci, mai ales sub autoritatea bordului de uh, stabilitate financiară și anume crearea unui astfel de identificator uh, legal pentru companii pe care Uniunea Europeană l-a integrat în parte prin legislația EMIR și aș vrea să știu dacă e o bază suficientă pentru a lucra sau poate trebuie să găsim o altă metodă de lucru. Cum anume am putea să avansăm pe această cale? Pentru că, după părerea mea, vine un moment când uh, condițiile sunt întrunite, mai ales ca urmare a LuxLeaks, care a reieșit la lumina zilei ca urmare a muncii depuse de jurnaliști, pentru a construi un instrument cu adevărat util. Și una, a doua întrebare se referă la felul în care există interacțiune între Luxemburg și Elveția și cum acești actori intervin aici. Da, noi ne, ne-am concentrat pe Luxemburg, dar de fapt am lăsat deoparte Elveția, deși are exact aceeași situație. Quelques Și câțiva alții. Nu numai, spune domnul președinte. Acum, în numele ECR Bert Nuche. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am să vorbesc germană. Am de fapt două întrebări. Prima se referă la ceea ce spunea domnul Zygmunt și ceea ce mi se pare foarte corect de a aloca profitul consolidat pe statele um, aferente. Dar cheia de alocare nu mi se pare neapărat um, uh, elocventă în ceea ce privește vânzările realizate pentru că ideea mea e că impozitele ar trebui să fie alocate așa deci, după o cheie de alocare care să se bazeze și pe infrastructura utilizată și pe alte servicii oferite de stat, unde se mai încadrează și Uh, alte tipuri de servicii publice pe lângă infrastructură, de pildă stat de drept, uh, chiar și sistem de sănătate. O alocare pe baza de vânzări ar putea duce la lucruri bizare. Dacă ar avea o companie orientată spre export, uh, care își vinde toate produsele în străinătate prin intermediul unui distributor. Atunci propunerea dumneavoastră ar însemna oare că impozitele să fie achitate doar în străinătate, deși acea companie nu a apelat la niciun fel de servicii publice în producția acestor um, produse în străinătate, acolo unde le vinde. A doua întrebare se referă la chestiunea dreptății uh, despre care s-a vorbit. Sigur că dreptatea nu este măsurabilă, dar vrem o echitate a impozitări în condițiile unei baze comune, uh, unde lucrurile ar deveni mai măsurabile, totuși. Și atunci întrebarea mea este chiar uh, trebuie să uh, ne punem speranțele în acești informatori care să ne aducă informațiile sau nu am putea stabili reguli de Uh, publicitate pentru companii, astfel încât de acolo se rezultă foarte clar uh, ce profituri s-au realizat și ce impozite s-au plătit. În ansamblu. De fapt, avem nevoie doar de aceste informații. Înțeleg că există dificultăți în determinarea profiturilor, dar, în principiu, un stat ar trebui să poată stabili reguli în așa fel încât determinarea profitului să se facă în mod unitar, cel puțin în interiorul aceluiași concern. Și apoi trebuie văzut câte impozite să plătesc. Președintele, mulțumesc, domnule vicepreședinte, și acum din partea grupului alte, Nils Stolbars. Uh, thank you, Chair. Uh, I... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep cu acest fenomen de tăiere în feliuțe, precum un salam, cum se spune la noi în Finlanda. Și dacă te uiți la partea de mijloc a salamului, perspectiva e diferită decât la capete. Și cred că așa spunea și domnul profesor Adinaș. Dacă, așa, preț de o secundă, plecăm de la ideea că statele membre ale Uniunii Europene ar fi în măsură, la un moment dat, să ajungă la un acord uh, pentru a limita aceste uh, portițe de ieșire prin intermediul CCTB, uh, atunci ce se va întâmpla? Pentru că există și un sistem bancar uh, din umbră. Ce se întâmplă cu intermediarii? Ce se întâmplă cu feliuțele de la mijlocul salamului? Pentru că eu nu sunt sigur că nu sunt sigur că noi cunoaștem într-adevăr amploarea fenomenului acestui sistem bancar gri, în zonă gri. Uh, poate că aveam o idee deja uh, pe undeva prin 2007 Însă acum e clar că navigăm așa în niște ape foarte tulburi. Așa că aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră, ce putem face așa ca primă etapă pentru a încerca să schimbăm regulile. Mulțumesc, spune domnul președinte. Având în vedere că domnul profesor Berlan trebuie să plece peste câteva minute, vă propun să-i dăm dânsului mai întâi cuvântul în așa fel încât să poată să răspundă la întrebările ce, ne, ce au fost adresate și apoi vom relua cu uh, urmarea oratorilor înscriși pe, uh, ceilalți oratori înscriși pe listă. Da, mulțumesc, mulțumesc, domnule Uh, președinte. Foarte pe scurt, pentru că am să-i las pe colegii mei să răspundă pe datele statistice, pe diferitele soluții ce pot fi găsite. Eu nu vreau să răspund eu la toate. Prima observație este că problema pe care o evocăm aici poate fi împărțită în două părți. Deci, mai întâi, o latură imediată, o soluție imediată pentru a pune capăt anumitor practici, dar care nu ar fi decât niște simptome ale unei boli sistemice. Uh, cuvântul a fost deja utilizat și când boala aceasta nu poate fi vindecată decât prin utilizarea unor tehnici consolidate, o armonizare a ratei de impozitare, spre exemplu. De aici vine problema o, putem, să ne, uh, putem să ne întoarcem noi în jurul degetului cât dorim, însă până la urmă avem 27 de state membre cu 27 de sisteme fiscale diferite. Acum, în ceea ce privește răspunsurile la nivel juridic, răspunsuri imediate față de această problemă, eu cred că mai întâi există niște dificultăți care apar în interiorul acelor state, acele entități care acordă aceste uh, posibilități de sustragere fiscală și apoi felul în care acestea sunt și aplicate în celelalte state. Ceea ce se poate face în primul stat, cel de origine, cel care acordă un astfel de regim fiscal. E bine, e un răspuns pe care și Comisia Europeană l-a, l-a propus, și anume un control al ajutoarelor de stat E un răspuns uh, care nu e perfect, dar măcar există. Companii precum Apple sau altele, tocmai acum simt și ele pe pielea lor uh, rezultatul concret al unor astfel de măsuri. Dar, în continuare, spuneam, sunt niște măsuri destul de limitate. Dacă vă uitați la exemplele din Franța, e clar că asta nu va duce la o rezolvare totală a problemei. Dar, avem și posibilitatea, și de altfel asta s-a făcut în trecut, să luptăm împotriva anumitor practici sau anumitor regimuri fiscale, pentru că nu trebuie să facem astfel de diferențiere. Există o practică administrativă, există un regim fiscal, uh, pot exista discrepanțe între acestea două și să vedem care sunt regimele fiscale cele mai inovatoare pentru că celelalte state membre ar putea considera aceste practici fiscale ca fiind uh, prejudiciabile. Și au, au fost cazuri când anumiți miniștri uh, fi, uh, ai finanțelor uh, au, au spus că doresc ca anumite întreprinderi să fie taxate în mod diferit, impozitate în mod diferit. Evident, putem să analizăm lucrurile și din punct de vedere moral și din punct de vedere etic, însă din punct de vedere juridic, măsurile trebuie să fie măsurabile. Pentru că trebuie să punctăm anumite jaloane, trebuie să, să, să punem niște limite pentru astfel de reacții. Și de altfel, recursurile în fața Cursului de Justiție ne demonstrează că nu putem să facem orice împotriva unor state care ar avea niște regimuri fiscale mai avantajoase. Și la un moment dat Irlanda a înțeles foarte bine acest lucru. A fost foarte criticată pentru anumite măsuri ce au fost adoptate. Până la urmă a adoptat un regim unic pentru toate întreprinderile, 12% și atunci nu mai avem nimic de protestat. Deci sunt niște răspunsuri care pot fi găsite, dar care trebuie să fie și supravegheate din punct de vedere al încadrării lor în sistemul legal al Uniunii Europene. Apoi, aș mai avea două sugestii pentru restul întrebărilor ce m-au fost adresate. Una din soluții ar fi să ne uităm înspre viitor, nu la momentul de față. Și în acest sens sunt de acord cu cele spuse Uh, referitor la baza consolidată de impozitare a societăților și a firmelor. Ar putea fi posibil, nu știu exact în ce cadru acum, dar ar putea fi posibil, dincolo de directiva referitoare la transparență, care este ceva absolut indispensabil, să introducem undeva într-o directivă ceea ce am avut în directiva referitoare la uh, uh fiscalitatea economiilor. Să existe un anumit grad de impozitare. Evident că poate exista posibilitatea, într-un fel sau altul, de a încerca să găsești rata de impozitare cea mai, cea mai uh, avantajoasă, dar cu condiția să existe o astfel de impozitare undeva într-un stat membru. Acum, întrebare care stat membru? Uh, și cum anume se repartizează aceste venituri. Există anumite posibilități de defalcare, de, de, de repartizare, de alocare a acestor fonduri care pentru a mă referi la ceea ce spuneați adinaur referitor la vânzări, care ar permite să țină seama și de problema, eu știu, a salariaților, a lucrătorilor, a, să țină seama de structura utilizată în statul membru respectiv, în așa fel încât repartizarea să se poată face ulterior pe anumite criterii. Și am putea susține această soluție și anume o idee înaintată de altfel de către Curtea de Justiție, pentru că statele membre nu merg chiar așa departe în lupta lor împotriva abuzurilor. Și anume să avem o repartizare echilibrată a bazei de impozitare. Deci, să încercăm ca pentru o anumită firmă, o anumită întreprindere, să existe o repartizare echilibrată a veniturilor impozitate Uh, în Uniunea Europeană. Deci, până la urmă, toate ideile sunt convergente și nu se limitează la o, un plan doar etic, la o latură doar etică, ci și juridică. Evident, sunt gata să răspund eventual în scris la toate întrebările sau nedurmeririle dumneavoastră, însă acum, din păcate, trebuie să vă părăsesc din motive care nu țin de voința mea, așa că îmi cer scuze încă de pe acum. Foarte bine, mulțumesc, mulțumesc domnule profesor pentru aceste răspunsuri și clar că vom menține legătura. Acum, eu vă propun să continuăm lista oratorilor în așa fel încât și ceilalți doi invitați să poată să răspundă la o serie întreagă de întrebări și din partea GUE, doamna Marisa Maciaș. Thank you very much. I, I... Um, mulțumesc foarte mult. Am foarte multe întrebări care de altfel au fost deja menționate de către colegi înainte, însă aș dori să vă întreb două lucruri specifice. S-a vorbit foarte mult despre diferitele abordări referitoare la sustragerea fiscală sau evitarea fiscală și nu cred că e cazul să ne lansăm acum în noi direcții. Știm care au fost problemele acestea au devenit publice și acum trecem la o abordare diferită și anume că se pare că această sustragere fiscală, evitare fiscală, se bizu, dispare doar dacă avem transparență. Și din punctul meu de vedere, nu cred că ajungem la o nouă abordare. Și cred eu că trebuie să ținem seama de schimbul de informații care trebuie să existe între diferite state, lucru care va reduce în mod clar sustragerea fiscală și evaziunea fiscală în paradisuri fiscale. Și aș vrea să vă întreb în acest sens dacă într-adevăr abordarea cea mai bună și dacă nu, atunci care ar fi limitele cu care ne confruntăm? Știu că domnul Zacman s-a referit deja în documentul pe care l-a publicat împreună cu domnul Johansen în 2014 ca și reacție ca urmare a G recomandărilor G20. Dar atunci ați vorbit despre taxele și impozitele care sunt reținute încă la sursă. Dar nu să știți despre ce zic eu. Nu știu cum se zice în engleză. Deci, Cam la asta aș vrea să vă referiți în răspunsurile dumneavoastră și încă o întrebare foarte specifică, pentru că Lisa, în declarația sa inițială, s-a referit la diferite restricții la care și alți colegi s-au referit ulterior, așa că aș vrea să vă întreb pe ambii, ca și cercetători în domeniu, în momentul în care faceți cercetare, noastră considerați ca unde considerați că au loc activitățile economice? Aceste activități economice au loc în uh, locațiile offshore sau au loc în altă parte? Ar fi foarte interesant pentru noi să știm cum determinați acest lucru, în așa fel încât să știm care este și sursa veniturilor. Domnul președinte, da, bun, mulțumesc foarte mult și din partea FDD, Marco Valli. Sì, grazie președinte, ringrazio i tre oratori. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și oratorilor Aveam o întrebare și pentru domnul uh, Berlan, deși a plecat mai devreme, dar pentru Achim Dorfer. Vreau să spun, sunt de acord cu faptul că principala problemă este lipsa de transparență, însă sunt uh, destul de dezamăgit de propunerea pe care a făcut-o comisia în urma scandalului, scandalului LuxLeaks. Toată lumea se mobilizează ca să ceară din nou uh, un răgaz, deși era normal ca toți cetățenii să fie scandalizați de această situație paradoxală. Se scrie o directivă care ar trebui să garanteze transparența, însă din câte se vede, această directivă este doar uh, așa o palmă cu care se lovești ușor, dar nu cine știe ce peste gura celui care cere mai multă transparență. Și vă întreb, această directivă, după părerea dumneavoastră, va putea să repare lipsa de transparență, pentru că statele membre vor face schimb de informații, dar aceste informații vor rămâne secrete. Și ce fel de sugestii ați dat dumneavoastră Parlamentului și Comisiei ca să îmbunătățească, să modifice această directivă? Vă mulțumesc. Je vous remercie. Vă mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul într-o sesiune Catch the Eye? Domnul Cristos. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim despre Luxemburg și Elveția, dar eu aș vrea părerea unui specialist despre cele cinci alte state membre UE care au Uh, cele mai agresive politici fiscale pentru a, a um, scăpa de impozite. Foarte bine. Domnul Simon, unde sunteți așezat chiar în fața noastră, președintele? Îmi cer scuze că nu v-am văzut. Și Anis Dot și atât. Mai întâi, Peter. întrebare pentru domnul Deafa singurul care nu trebuie să-și pună căștile acum. Domnule Dă, fără întrebare. În activitatea dumneavoastră și e admirabil numai dacă vă căutăm pe Google câte lucrări ați publicat deja. E uh, o situație care ne-a fost prezentată de Sindicatul Funcționarilor din Administrațiile Fiscale. Uh, faptul că lipsesc resursele, resercă dotările și mă refer aici de pildă la faptul că decizii fiscale au fost uh, discutate de o unitate care n-a mai ajuns însă la cei inspectori fiscali care de fapt se ocupau de uh, impozitarea respectivei companii și mai sunt și alte inadvertențe uh, de acest tip care ni, uh, ni s-au prezentat și vă întreb dacă și dumneavoastră ați întâlnit așa ceva. Mulțumesc. Adlit. Président, and thank you very... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc celor doi uh, vorbitori și chiar și pro profesorului care era deja care era prezent mai devreme. O întrebare despre baza comună de impozitare Grupul meu face presiuni de foarte mult timp în acest sens, însă există mai multe obstacole în calea adoptării acestei baze comune. Modelul pe care îl dorește Parlamentul este destul de sofisticat. Nu se baza doar pe vânzări, ci și pe multe alte elemente și formule. Mă întrebam dacă aveți o părere cu privire la aceste uh, blocaje, la aceste mm, minorități de blocaj, mai bine zis, care împiedică adoptarea acestei baze comune de impozitare. Și dacă credeți că această abordare a bazei comune de impozitare este deja acceptată, să spunem, în Statele Unite ale Americii? Și Uh, cred că ați fi primit mai multe întrebări, dar ne trebuie și nouă timp să ne gândim la tot ceea ce ne-ați spus. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Vreau și eu să vă împărtășesc câteva gânduri. Mai întâi vreau să reacționez la ce a spus domnul profesor Berlan. Sunt intrigat de faptul că acest subiect nu a constituit uh, un motiv de plângere din mm, oficiale din partea unui stat membru sau din partea Comisiei în fața Curții Europene de Justiție și nu s-a notat așa nici din partea Parlamentului, nici din partea vreunei asociații de consumatori. E adevărat că, din punct de vedere juridic, nicio lege nu este încălcată și mai ales nicio lege comunitară. cu excepția poate a, a, a concurenței loiale în ce privește ajutarele fiscale, dar există și acest principiu de loialitate între statele membre. Acele state membre care s-au uh, lansat într-o cursă uh, a, a um, furtului bazei de impozitare de la vecini, în niciun caz nu dau dovadă de loialitate. Și parcă uh, la toată, la noi toți, tuturor, ni se pare normal uh, Uh, să existe asemenea comportamente și de aceea pe mine mă surprinde că încă nu a existat o plângere oficială. Când discutăm cu serviciile juridice de instituțiile noastre și îi salut pe cei de la Parlament, pentru că noi așa sunt cei mai buni juriști din toate instituțiile și ei ne spun că trebuie să fim prudenți pentru că nu se poate face nimic. Dar eu sunt destul de mirat. O observație în ce privește principiul uh, uh impunerii efective Săptămâna trecută, în mod spontan, și am apreciat acest lucru, am uh, avut o întâlnire cu primii miniștri din uh, uh, Jersey și Guernica. Și ei au spus că doresc să facă parte din uh, sfera noastră de anchetă și doreau să răspundă la întrebări. Și bineînțeles că le-am trimis chestionarul pe care l-am uh, trimis deja celor 28 de state membre din Uniunea Europeană. reprezentantul din statul Guernsey la Bruxelles ne-a făcut o demonstrație minunată și ne-a spus că suntem pentru principiul impunerii efective, pe care l-a evocat și domnul profesor Berlău. Toate societățile a căror sediu permanent este la noi, și care uh, primesc capital la noi, noi ne asigurăm că acest capital a fost impozitat la sursă și de asemenea ne asigurăm de faptul că toți banii care sunt uh, locați uh, la noi, care se află la noi în contul și care apoi sunt investiți în altă parte, vor fi impozitați în țara în care sunt investiți. Deci, cu alte cuvinte, noi suntem în regulă cu legea. De aceea noi suntem de acord cu impunerea efectivă, ne spunea invitatul nostru. Pe mine mă face să surâd, dar întrebarea este cine verifică în actualul sistem politico-juridic din Uniunea Europeană dacă are loc această impozitare efectivă. Altă observație. E o întrebare a Marisei care m-a făcut să mă gândesc la acest lucru. E vorba despre economia digitală. Am ascultat o parte din audierile care au avut loc uh, în Statele Unite și mai ales audierea de acum 2 ani de zile a societății Apple, organizată în Statele Unite ale Americii. Și era o întrebare a senatorului Carl Levin, care era vicepreședintele subcomisiei de anchetă cu privire la practicile fiscale a companiilor multinaționale americane și domnul Cook, care era uh, director executiv Apple, a spus că societatea sa se afla într-un cloud. Creează valoare, dar această valoare nu poate să fie localizată și atunci nu exista niciun motiv pentru ca societatea sa să, peiască, uh, să plătească impozite, cu excepția uh, impozitelor plătite în Statele Unite ale Americii. Dar uh, în ce privește celelalte continente, pentru că activitățile Apple se desfășoară într-un cloud, nu au motiv să fie impozitate. Nu este nimic nou sub soare. OCDE-ul deja a stabilit reguli care sunt respectate de multe dintre administrațiile noastre fiscale naționale, astfel încât să se țină cont de aceste practici. Însă, în statele federale există deja o, o experiență bogată în ce privește repartizarea bazei fiscale. Și în Statele Unite ale Americii există această uh, taxă federală pe uh, profit, dar în plus de aceasta există și o taxă uh, uh, pe profit aplicată în fiecare dintre state. Și cele două se cumulează. Dar, cum spuneam, această repartizare a bazei fiscale se practică deja de 100 de ani. În pofida faptului că fiecare stat din Statele Unite ale Americii are propriul său sistem fiscal. Există a Curții Supreme în acest sens și mă întreb dacă nu putem să o folosim drept uh, exemplu. Cred că și în Canada se întâmplă la fel. În curând o să mergem și în Elveția și cred că și în Elveția, care da, este tot un stat federal, există o asemenea experiență și putem să tragem învățăminte. I would uh, like to start with a very colorful South. Aș vrea să încep cu un model uh, foarte uh, pitoresc a salamului tăiat în felii pentru că m-a marcat această imagine. Eu sunt evreu, deci nu poate să fie un salam făcut din carne de porc, trebuie să fie altceva. Dar exemplul dumneavoastră este bun mai pentru salamul uh, moale. Dacă aveți un salam uscat, nu poate să funcționeze. metafore. Și asta vă poate da de înțeles pentru ce e bună transparența și această abordare directă. Nu știu dacă rezolvă problema, însă evaziunea fiscală revine mai scump. Deci avem acest regim de schimb de date. Unii deja au semnat alții urmează să o facă și însă Panama nu va semna. Ei probabil că vor culege roadele și vor uh, crește prețurile pentru cei care vor să aibă un cont în uh, Panama. Un dezavantaj al acestei noi forme de transparență este că se face schimb de date uh, cu datele cetățenilor individuali. Dacă o bancă din Germania uh, cere date unei bănci din Singapore despre conturile unui cetățean german, e foarte simplu să ocolești acest lucru dacă nu faci contul pe numele tău, ci pe contul unui cetățean din Singapore. Dar dacă cineva dorește să facă evaziune fiscală, e suficient să investească banii, să cumpere aur, să cumpere mașini, să cumpere tablou și așa mai departe. Și um, nu se dau listele clienților care fac asemenea achiziții. Există asemenea liste în uh, Luxemburg, dar este, bineînțeles, riscant, este scump și salamul este din ce în ce mai dur, din ce în ce mai uh, uscat. Deci, uh, devine din ce în ce mai greu să faci evaziune fiscală. Nu o să putem să rezolvăm problema um, pentru totdeauna. Este absolut imposibil. Însă, pot să existe ceva îmbunătățiri. Încă un lucru. Domnule președinte, ați menționat dumneavoastră și pe mine mă surprinde faptul că i-a trebuit atât de mult uh, timp comisie ca să se gândească că anumite legislații fiscale permit ajutoare care de fapt sunt uh, ca niște subvenții și mm, i-a trebuit mult timp comisie să le declare ilegale. Ar fi trebuit să se întâmple acum 20 de ani dar cum spuneam, discuția este departe de a se fi încheiat. Domnul Tăra a vorbit despre industria uh, evaziunii fiscale. E o bună denumire pentru ceea ce se întâmplă, pentru că adevărul este că este o societate care se dezvoltă în paralel. Nu o societate precum societatea dintr-o țară, ci pentru că sunt oameni care au propriile lor reguli în ce privește impozitarea. Ei știu foarte bine cum să evite să plătească prea mult impozit pe uh, venit sau pe profit. Și ceea ce este de fapt în detrimentul unei societăți normale, n-ar trebui să existe o asemenea societate paralelă pentru mine este un argument în favoarea simplificării legislației fiscale, ca să nu existe numai uh, un grup de specialiști care înțelege ce se întâmplă și care pot să vând, să-și vândă cunoștințele uh, celor care plătesc cel mai bine. Ar putea să vă fie de ajutor și reajustarea întregului sistem. Chiar ar trebui să ne gândim cum putem să reajustăm legătura dintre diferitele ramuri ale uh, al autorității fiscale. Poate că ar fi bine să avem un TVA mai mare, pentru că aceasta este impozitare la sursă. În același timp, ar trebui să scădem uh, impozitul pe venit ca să devină mai costisitor să eviți uh, un impozit mai redus pe venit. Trebuie în lumea în care trăim să avem impozite mari în acele domenii unde e ușor să colectăm aceste taxe și impozite mai mici acolo unde este mai greu de um, colectat aceste taxe. Atât deocamdată. Uh, I have so many papers. Can you repeat it? Ganz kurz, nur Stichwort. Hmm. Stichwort waren Steuerbeamte, die sagen, sie werden ah. eingeschränkt durch. Despre ce era întrebarea dumneavoastră? Cea cu sindicatele din administrațiile fiscale, da. Da, e o bună întrebare. Se aude deosebit acest lucru din partea sindicatelor uh, funcționarilor uh, din administrațiile fiscale din Germania, că au nevoie de mai mult personal pentru ai urmări pe evazioniști și nici nu se câștigă prea bine. Deci nu e nevoie neapărat de, de un număr mai mare de inspector fiscal ci mai degrabă de personal mai bine calificat. A existat uh, acum doi ani un comunicat uh, de presă Ministerul de Finanțe din Hessen, cum ca o echipă specială acum de inspectori calificați și am întrebat cât sunt angajați cu normă întreagă și care au fost primele rezultate. N-am primit un răspuns și nici acum după 2 ani nu ne-au parvenit răspunsuri, deci nu s-a întâmplat nimic. Și trebuie să știți că în același timp, cu acest task force de o persoane, Um, în același timp însă lucrează pentru cele patru mari companii 8.000 de persoane în Hessen, ceea ce ne arată că ne trebuie persoane calificate și un număr mai mare pentru a ține pasul companiilor de consultanță multinaționale. Mulțumesc, vă rog, E rândul dumneavoastră acum. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări. O serie întreagă s-au referit la baza comună consolidată pentru impozitarea societăților. Și să încep cu următorul lucru. Nu există o formulă perfectă pentru alocarea profiturilor. Există două sisteme principale. Prețurile de transfer, uh, așa cum se procedează în UE în momentul de față, și o formulă de alocare care pleacă de la profilul consolidat. Însă este foarte clar că cu o formulă de alocare toate federațiile puternic integrate uh, le folosesc, pentru că nu se bazează pe prețurile de transfer sau prețurile pieței. Care este cea mai bună formulă de alocare? pentru fiecare stat. Fiecare stat are propria formulă, dar în timp s-a ajuns la o formulă care se bazează în principal pe vânzare. Așa funcționează în Statele Unite acum, California, New Jersey, majoritatea statelor americane folosesc o formulă de alocare bazată pe vânzări și funcționează bine pentru ei. Sunt mulțumiți. Acum, de ce sunt ei mulțumiți cu acest sistem? Pentru că dacă se folosesc doar vânzările ca indicator, atunci corporațiile nu au niciun fel de posibilitate să manipuleze locația profiturilor lor. Nu pot face absolut nimic. Astăzi e foarte simplu să trimiți profiturile în Bermuda, dar noi poți trimite și pe clienți. Clienții sunt în Germania, Franța, California, New Jersey și nu-i poți muta. Sigur, ne putem gândi la formule mai complicate, precum cea actualmente existentă în proiectul uh, CCCTB, care se bazează nu doar pe vânzări, ci și pe număr de angajați și locația capitalului fizic prea bine. Dacă procedați așa, vă rămâne în continuare stimulente pentru companii să-și mute sediile fizice, sediile de producție, în locații unde impozitarea este mai mică, în timp ce într-o alocare bazată doar pe vânzări nu există astfel de stimulente de a se reloca. de pildă în Irlanda. Pentru că profiturile se alocă în baza vânzărilor finale sau locației vânzărilor finale, deci chestiunea sediului central devine irelevantă. Și asta este principalul punct. Ce? Care e problema cu mutarea activităților reale? Se întreabă de la prezidiu. Expertul spune, dar la ce bun? Care sunt beneficiile concurenței fiscale în Uniunea Europeană? Care au fost beneficiile cotei de impozitare de 3,5% din Irlanda pentru UE? Domnul Luca, da, protejează anumite companii să fie exploatate de guverne mult expert. Nu cred că ultimii ani sunt neapărat o, uh, o dovadă de coerență. Nu avem probe în ultimii ani în acest sens. Apoi am fost o serie întreagă de întrebări care au vizat transparența. Tuturor ne place, dar ce înseamnă oare acest lucru? O modalitate de a avea transparență ar fi existența unui sistem automat de schimb de date, precum cel din domeniul bancar, care sperăm că deveni realitate, între principalele economii până în 2018 sau schimbul automat de decizii fiscale. Bun, dar în multe privințe nu se abordează însă chestiunea fundamentală a transparenței care ne pune practic în fața următoarei întrebări. Știm cine câștigă cât și dacă oamenii plătesc impozite în funcție de capacitatea lor de plată? Și o variantă mai ambițioasă a interpretării transparenței ar fi un registru financiar mondial pentru tot felul de instrumente uh, financiare, derivate și așa mai departe, așa cum procedăm în momentul de față în ceea ce privește imobilele. Există registre publice de sute de ani uh, pentru bunurile imobile. Aceste registre la sfârșitul secolului XVIII. În Franța, de pildă, imobilele oglindeau uh, cea mai mare parte din uh, bogăția uh, persoanelor, ceea ce nu mai este cazul astăzi. Ce ar trebui să intervenim cu aceste registre financiare, care de fapt există, dar care sunt gestionate de organisme private și datele respective nu sunt folosite pentru statistici, pentru stabilitate financiară, pentru prevenirea uh, evaziunii fiscale, a spălării de bani. Deci transparența, da, e un lucru pozitiv, însă schimbul de informații nu e suficient. Am avea nevoie de acest registru financiar mondial pe care tocmai îl descriem. Și un ultim lucru legat de întrebarea de ce statele care care le sunt uh, furate între ghilimele veniturile fiscale, de ce nu se plâng? Știm că există state membre care sunt victime acestor practici. Cred că unul din motive este lipsa informațiilor, datorită lipsei registrelor de care vorbeam. Deci dacă nu știi cât de mare este pierderea de venituri datorită evaziunii fiscale sau uh, evitării, uh, este atunci n-ai cum să te plângi. Și pe de altă parte, Cred că până acum nu ne-am dat seama că există o soluție simplă la această problemă și anume că dacă un stat dorește să fure veniturile din impozite de la vecini, o modalitate ar fi impunerea de sancțiuni economice proporțional cu valoarea pierderilor. Și atunci, sigur, ce în, sancțiunea ar fi realistă, de pildă. De pildă, impozite la sursă pentru tranzacțiile financiare transfrontaliere. De pildă, dacă Luxemburg refuză să colaboreze pe chestiuni importante fiscale, e posibil pentru alte state membre să spună da, puteți face acest lucru, însă ce sunt costurile noastre sub formă de venituri nerealizate din impozit și atunci vom uh, reține la sursă uh, taxele aferente tranzacțiilor financiare. Sigur că sancțiunile uh, trebuie să fie proporționale cu costurile suportate de alte state membre. De aceea avem nevoie, în primul rând, de date pentru a putea cuantifica pierderile fiscale. Și cred că în aceste condiții această abordare este pertinentă. Mulțumesc. Euh, l'évocation de ces actions euh, montre en même temps da, e adevărat că asta ne demonstrează și dificultățile imense cu care ne confruntăm. Am evocat adinaur principiul acesta de uh, Uh, fiscalitate loială între statele membre și asta nu e posibil decât dacă, dacă nu există niciun fel de neplăceri între diferitele state membre sau uh, niciun fel de ranchiună. Și e clar că e destul de greu să concretizăm acest lucru. Acum aș dori să am o observație referitor la exemplul data din nou, și anume Irlanda. Ceea ce nu e normal în, cadrul, în cazul Irlandei nu e rata de impozitare 12,5%. De altfel nimeni nu știe exact cum a fost aceasta calculată. Atâta vreme cât nu suntem de acord asupra CCTB, ca irlandezii pot să calculeze cum vor ei rata. Și am văzut că au existat câteva comparații făcute de anumite întreprinderi care demonstrau că 12,5% din Irlanda de fapt însemnau un impozit mai ridicat decât 28 sau 30% impozit afișat public într-un alt stat membru. Nu 12,5% e scandalos, ci 1%. Societatea, firma Adobe are 500 de milioane de euro beneficiu realizat în Uniunea Europeană anul trecut, are impozitarea sa în Irlanda și a plătit 3 milioane de, de tax, 1% taxe. Dacă ar fi plătit 12,5%, am fi zis, ok, bun, asta e, concurența. Dar toate aceste lucruri, de fapt, uh, nu, să, nu oglindesc neapărat realitatea și noi trebuie să fim atenți la asta. Așa cum aș dori să vă mulțumesc Vă propun acum să mulțumim oratorilor noștri, menținem legătura cu ei, mai ales uh, uh cu coordonatorii și cu domnul profesor Berlan. Ordinea noastră de zi astăzi este încheiată. Vă propun să încheiem ordinea noastră de zi, însă menținem în sală cer membrii delegației care, cu începere de mâine, vor inspecta în Belgia, să rămână în sală, în așa fel încât să avansăm un pic. Micael, vrei să spui ceva? Stai un pic, îmi termin fraza și după aia e cuvântul. Pentru că, dacă nu mă înșel, Eliza trebuie să plece destul de repede și, evident, coordonatorii joacă un rol cheie pentru lucrările delegației uh, consacrate Belgiei. Michael, te rog. Yeah, thank you very much. Uh, we have agenda some concluding remarks of the Mulțumesc. Avem pe agenda și uh, observații de încheiere a coraportorilor. Uh, președintelor. Nu vreau să vă iau această posibilitate. Cred că ceea ce am văzut astăzi arată cât de important a fost să invităm, pe de o parte, jurnaliști, N-am fi putut avea această abordare amplă asupra evaziunii fiscale dacă nu am fi avut printre noi și acești jurnaliști investigativi asupra cărora planează o mare presiune uh, care este și mai mare în cazul informatorilor, acești whistleblower, pentru care trebuie neapărat să facem ceva, pentru că am văzut uh, cât de dificilă este situația pentru ei, deci va trebui să includem acest lucru pe agenda politică. Am auzit uh, că domnul profesor Berlin nu e prea optimist că am putea pune pe picioare un cadru legal în acest sens. Iar ceilalți doi invitați ne spuneau că schimbul uh, automat de informații nu e suficient pentru a rezolva această problemă a evaziunii fiscale. Ne-ați dat niște indicii, indicii foarte interesante pe care am dorit să le aprofundăm și de aceea doresc să mulțumesc tuturor experților care au fost prezenți astăzi și ar trebui să investigăm mai cu atenție mecanismele prețurilor de transfer, dar și celelalte propuneri această trecere de la impozitul pe profit la TVA ar fi o idee. Eu cred că în audierile experților noștri ar trebui să includem și anumiți experți fiscali pentru a vedea care sunt uh, posibile modele noi de impozitare, inclusiv această trecere în datorată lumii globalizate. Iată, în câteva cuvinte, remarcile mele de final, mulțumind încă o dată expertelor prezenți. Mulțumesc, Michael, foarte interesant. Acum Eliza, evident. Da, foarte, foarte, foarte pe scurt câteva concluzii și concluzia exprimată de Michael o pot prelua. Uh, pe trei aspecte. Mai întâi, doresc să mulțumesc tuturor celor care au fost prezenți în această după-amiază și să vă mulțumesc și pentru discuțiile și dezbaterele noastre viitoare, pentru că vom menține legătura cu dumneavoastră. Apoi, în al doilea rând, e clar că e nevoie de o acțiune la nivel politic în Uniunea Europeană pentru a proteja pe informatori, pe cei care denunță anumite practici uh, și putem să ne inspirăm în acest sens uh, din protecția oferită acestora în Statele Unite. Și, în același timp, cred că trebuie să asigurăm toată vizibilitatea posibilă pentru audieri. Și să limităm cât mai mult ședințele cu ușile închise. Uh, doar pentru acei oameni care ne cer anume să fie audiați uh, cu ușile închise. Ideea este să avem o vizibilitate maximă pentru toți cei cu care vom uh, avea un dialog și să apelăm la aceste ședințe cu ușile închise doar pentru acele persoane care solicită acest format de ședință. Și clar că există și coordonator din partea ECON, donatorul din partea SND este de față, um, asistenta mea poate să rămână. Deci dacă mai aveți informații, pot să mai rămân încă 4-5 minute, după care va trebui, din păcate, să plec. Președintele, mulțumesc, Elisa. Pe acest punct, mâine dimineață vom începe delegația noastră aici în Belgia, tocmai în, parlament, în birourile Parlamentului. Bon. Est-ce qu'on peut techniquement se retrouver? Da, haideți mai bine, mâine dimineață, la 8 și jumătate. Trebuie să fim de acord, pentru că am înțeles că există o ședință a coordonatorilor Econ chiar acum și că nu numai că Eliza nu va fi de față, nici și alți colegi ai uh, membri ai delegației nu vor fi de față, nici ei. Moi, je suis complètement disponible. Soit... Eu sunt gata. Fie să începem să discutăm acum, fie să discutăm mâine dimineață la ora 8 și jumătate îmi pare rău, dar am o întâlnire cu ministrul de finanțe mâine, așa că trebuie să facem azi. Bun, commencer maintenant, et puis peut-être... Păi putem începe acum, spune domnul președinte, și eventual o vom informa pe Eliza, eu știu, la telefon. Sau dacă eventual Elisa poate să ne spună imediat care este punctul care îi se pare ei cel mai important și asupra căruia uh, trebuie să insistăm, care sunt recomandările pe care le ai pentru audierile mâine, de mâine. Elisa, nu am niciun fel de recomandare specifică, sunt, uh, mă simt în largul meu. Și dacă aveți decizii pe care vreți să le luați pentru ziua de mâine sau niște recomandări, haideți să facem o sinteză ori uh, a acestora, însă eu sincer mă simt în largul meu și sunt mulțumită cu vizitele care au fost prevăzute așa cum au fost ele prevăzute. D'accord. Très bien. Bon, écoutez, alors, euh, ce que je vous propose, c'est que... Nous... Foarte bine, mulțumesc, spune domnul președinte. Atunci eu vă propun să punem capăt ședinței noastre publice acum. Cei care au dreptul să rămână pot să rămână, știind că mâine dimineață, și amintesc că asta e ceva public și pot să spun, uh, mâine dimineață, deci, ne vom întâlni la ora 9 la biroul Parlamentului European al Belgiei, care se află aproape de clădirea Parlamentului qui est l'ancienne gare de Luxembourg. Și adică e vorba despre fosta gară de aici, din piața Luxemburg. Panel expert. Puis... Și vom avea un panel de experți până la ora 11 și un sfert, care ne va duce, va veni o navetă atunci și mergem la camera reprezentanților. Timp de o oră și jumătate, între 11 și jumătate până la ora 13, avem o ședință cu Comisia pentru Finanțe și Buget a Parlamentului Belgian, după care ei au amabilitatea au amabilitatea să ne invite la masă timp de o oră. Pentru un francez nu e destul o oră, dar... Peter se moc de moi. Bien. Uh... Colegii râd de mine. Bun. După care, cu începerea la ora 14, vom merge și vom discuta cu domnul Stefan Vandenberg, care este șeful uh, autorității de impozitare. Și, în principiu, trebuie să rămânem și că până la ora 15 acolo, dar eu vreau să stăm măcar până la ora 4, dacă sunt raportorii de acord. Și cred că vor fi de acord, pentru că, după părerea mea, în cazul Belcean, ca și în alte cazuri, problema numărul 1 o reprezintă nu legea, ci felul în care aceasta este aplicată. Și deci, cei care sunt responsabili cu aplicarea legii sunt cei cu care ne întâlnim noi la ora 14. Și ei au birourile lor exact pe strada legii, rue de la loi în franceză. Așa că ei sunt cei care ne vor informa cel mai bine și vor avea cel mai multe informații de comunicat. Așa că nu trebuie să creadă că noi vom sta doar până la ora 15. Vom sta mult mai mult, până la 16. Just one, just one short comment. Doar un scurt comentariu. Am fost informat că doar membrii care sunt membri oficiale al delegației pot să călătorească dintr-un loc în altul cu uh, întreaga echipă și că nu există niciun fel de asistență pentru restul putem să avem o a doua navetă care să vină să se țină după prima navetă. N-am auzit niciodată ceva care să fie așa de ridicol. Sincer, până acum nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. I've been here for 16 years, but I have been here for 16 years. I am Domnul președinte, spune, și eu sunt uh, aici în Parlament de 16 ani și, sincer, în fiecare zi mai descoper câte ceva. Donc, euh, la réunion publique. Bun, deci, ședința publică se încheie. Acum, dacă doriți să spunem câteva cuvinte referitor la organizarea de mâine pentru cei care au rămas, câteva puncte suplimentare. Pour, uh, pour Elisa et pour ceux qui... Îmi cer scuze față de